dass äh, Frau Andrula Vassilio, die vormalige Gesundheitskommissarin, unter uns ist. Sie wird ein Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vom avea audierea pentru comisara desemnată, doamna Vasiliu, pentru portofoliul de cultură. Dumnezeu înainte s-a ocupat de sănătate. Vom discuta astăzi despre educație, cultură, multilingvism și tineret. Aș vrea să le reamintesc colegilor că avem o serie de orientări și linii călăuzitoare și ar vrea să citesc acest text. Parlamentul îi evaluează pe candidații la postul de comisar pe baza devotamentului și angajamentului pe care l-au față de Uniunea Europeană și în baza angajamentului personal. Cunoașterea sistemelor respective și capacitatea lor de comunicare sunt de asemenea elemente care vor fi luate în calcul. În documente aveți uh, răspunsul candidatei pentru postul de comisar, aveți de asemenea și curriculum sau vite. Aș vrea să organizăm astfel această audiere. Îi voi da cuvântul domnului Vasiliu, doamnei Vasiliu, pentru 10 minute, după care vor putea interveni coordonatorii Comisiei de Cultură pentru a formula fiecare câte o întrebare. Domnul Sony este reprezentat de domnul Messerschmidt. După aceea, ceilalți membri ai Comisiei de Cultură vor lua cuvântul pentru a-și formula întrebările. Fiecare deputat va dispune de timpul care a fost alocat grupurilor politice în funcție de regula DONT. Iar în ceea ce privește Comisia de Angajare și Politică Socială, vor avea membrii, vor avea și ei cuvântul. Comisia de Ocupare este o comisie asociată, deoarece formarea profesională, pregătirea profesională este o temă de interes comun. De asemenea, și cei de la Comisia ITRE vor lua cuvântul, după care doamna Vasiliu își va putea încheia răspunsurile. Răspunsurile nu pot depăși 5 minute. Va fi un sistem uh, ping-pong, un minut pentru fiecare întrebare, două minute pentru răspuns. Există după aceea o posibilitate pentru o întrebare suplimentară de un minut, după care doamna Vasiliu va avea încă un minut pentru a răspunde. Doamnelor și domnilor, vă rog să formulați cât mai succint întrebările. Voi fi foarte strict, așa cum au fost și alți colegi înaintea mea. Vă voi întrerupe dacă depășiți timpul care v-a fost atribuit. Dragi colegi, aș dori de asemenea să le mulțumesc tuturor interpreților. Astăzi sunt acoperite toate combinațiile lingvistice. Deocamdată atât am avut de spus. Îi dau cuvântul doamnei Vasiliu. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați deputați, membrii ai Comisiei pentru Cultură, aceste audieri care au loc în fața Parlamentului European oglindesc democrația și ca fostă deputată cipriotă mă simt onorată să mă aflu pentru a doua oară înaintea dumneavoastră în cadrul acestui proces de audieri. Când am fost comisar pentru sănătate, M-am bucurat foarte mult să aflu că domnul Barroso intenționa să îmi acorde portofoliul actual, deoarece prin aceasta voi avea ocazia de a mă apropia de cetățeni și de a ajuta să facă față provocărilor care vor apărea pe viitor. Aș vrea de asemenea să vă împărtășesc o experiență personală. A fost primul meu contact cu acest domeniu. În urmă cu câteva luni, mi-a atras atenția o dezbatere pe care am auzit-o la radio între studenți ciprioți și finlandezi. Aceștia desfășuraseră un proiect comun în cadrul proiectului Comenius al Comisiei Europene. Iar munca lor mi s-a părut foarte bună. Explicațiile lor au fost foarte grăitoare. Uh, ei vorbeau despre modul în care acest proiect i-a ajutat să înțeleagă care sunt diferențele dintre ei, însă și ceea ce îi unește. Și Uniunea Europeană tocmai asta este, unitate în diversitate. Acest proiect a fost un exemplu grăitor al posibilităților pe care le avem pentru a dezvolta această fațetă. Sper să pot colabora cu dumneavoastră pentru a ne îndeplini obiectivele. O mai mare formare pentru cetățeni, un mai mare acces pentru educație. Vom pune accentul de asemenea pe specializările care trebuie um, încurajate acum, în perioadă de criză. De asemenea, trebuie să creștem uh, șansele și mobilitatea tinerilor. Trebuie de asemenea să creăm un context în care cultura și creativitatea este încurajată la nivel individual, dar și la nivel social. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dacă vrem ca Europa să se bucure de succes la nivel uh, internațional, va trebui să facem mult mai multe eforturi în domeniul cercetării. Trebuie să avem o muncă foarte calitativă pe viitor. Avem nevoie de un proces uh, Bolonia bine consolidat. Pregătirea profesională, precum și uh, educația adulților, trebuie modernizate și, de asemenea, pregătirea profesorilor trebuie să fie mai bună, deoarece fără niște profesori buni nu avem cum să asigurăm uh, reușita elevilor. Beneficiile noi economii trebuie să fie distribuite în mod mai echitabil, dacă vrem să avem într-adevăr o societate mai ecologică, mai bazată pe cunoaștere. Asta înseamnă să îi ajutăm pe cei care abandonează școala de vreme, o persoană din șase, persoane care nu au abilități bune de citire, de exemplu, și pe cei 80 de milioane de cetățeni care au doar calificări uh, reduse. Trebuie să investim mai mulți bani în educație și pregătire, doar așa le vom permite tuturor să se bucure de șansele care vor apărea după ce criza se va fi încheiată. Ajutorul dumneavoastră pentru a obține bugetul necesar pentru educație și pregătire este vital. Avem nevoie de sprijinul guvernelor naționale, autorităților regionale și a sectorului privat. Va fi o provocare importantă pentru noi toți. Strategia UE 2020 și rolul educației uh, vor fi elementele care ne vor călăuzi pentru a crea această nouă societate. Institutul European de Inovație și Tehnologie, programul Erasmus Mundu, programul Marie Curie, se vor implica pentru a moderniza învățământul superior și pentru ca Uniunea Europeană să fie mai atrăgătoare la nivel internațional. De asemenea, vom discuta despre modul în care putem ajuta EIT-ul pentru ca acesta să crească. Acțiunile Marie Curie, de asemenea, vor uh, spori eforturile noastre pentru a avea niște zone europene de învățământ superior și cercetare pentru ca atât cunoașterea cât și cercetătorii, studenții și personalul să se poată deplasa liber în teritor- pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel vom avea o excelență transnațională în domeniul cercetării. O altă prioritate majoră este mobilitatea de a învăța, care va fi făcută prin inițiativa Tineretul în Mișcare. Prin acest program dorim să oferim mai multe oportunități noi vrem să le oferim tinerilor din Europa, indiferent de cariera lor, șansa de a achiziționa abilități personale și profesionale prin această mobilitate. Atât uh, cei care învață, cât și profesorii vor putea beneficia de pe urma acestei mobilități. Scopul meu este ca vara viitoare să stabilim acest cadru al tineretului în mișcare și să Um, propunem cât mai repede un nou program Tineretul în Mișcare. Așa cum a spus și președintele Barroso, prin această inițiativă vom contribui la diversitatea culturală, la dialogul intercultural și la învățarea multilingvă. Doamnelor și domnilor, prin agenda culturală pentru Agenda Europeană pentru Cultură, aș dori să promovez valorile fondatoare, dar și să sprijinim cultura și creativitatea. Potențialul din industria de cultură și creativitate trebuie să fie valorificat cât mai mult. O carte verde ne va da posibilitatea, ne le va da posibilitatea creatorilor europeni să se exprime mai bine. Imediat ce se va confirma noul colegiu de comisari, voi prezenta o propunere pentru punerea în aplicare a unei etichete pentru patrimoniul european. După părerea mea, este o inițiativă simbolică și va trebui să începem să colaborăm în domeniul culturii la nivel european pentru a putea da o mai mare vizibilitate ideilor europene. Europa înseamnă mult mai mult decât un proiect economic sau politic. Este un proiect care are ca scop consolidarea diversității noastre culturale și a valorilor noastre. De aceea mă bucur că președintele a completat acest portofoliu cu programul media. Cinematografia este și trebuie să rămână un factor de expresie majoră a culturii europene. Programul media concretizează angajamentul european în acest domeniu acțiunea comunitară trebuie să ducă la crearea unei industrii competitive la nivel internațional și să contribuie astfel la creșterea economică în Europa. Acesta este, aceasta este sfidarea noastră. Și voi acorda o atenție mare impactul tehnologiei digitale în domeniul cinematografiei. De asemenea, voi face tot posibilul pentru ca cinematografia europeană să fie mai bine difuzată la nivel internațional. Obiectivul nostru va fi să promovăm diversitatea culturală și lingvistică și asta și prin politicile noastre externe. Patrimoniul nostru cultural este unic și variat, iar acest patrimoniu trebuie să ne reprezinte la nivel internațional în lumea globalizată. Astfel, Convenția UNESCO ne oferă un temei juridic solid și am progresat deja pentru a introduce priorități culturale în alte politici. Cred că putem face și mai mult. Mă gândesc mai ales la drepturile de autor. Trebuie să asigurăm un echilibru între o remunerare echitabilă a artistilor, lucru vital pentru creația și pentru diversitatea culturală, pe de o parte asta și pe de altă parte un acces mai uh, larg la cultură. Astfel voi colabora strâns cu colegii mei comisari pentru o nouă agendă digitală care să respecte acest echilibru. În sfârșit, voi face tot posibilul pentru a sprijini multilingvismul, diversitatea lingvistică și învățarea de limbi străine ca factor de angajabilitate și ca element uh, esențial al patrimoniului nostru pentru generațiile viitoare. Vă mulțumesc, doamnă Vasiliu. S-au încheiat cele 10 minute acum, sau nu? Da, cred că da. Au cuvântul acum colegii de la Comisia de Cultură. Va trebui să fim foarte riguroși. Domnul Scuria. Mulțumesc doresc să salut și eu pe doamna Vasilu, să urez bun venit uh, și aș dori să pun accentul pe un aspect pe care l-am menționat. Aș vrea să înțeleg mai bine despre ce era vorba când a vorbit despre acest nou program pe care l-a menționat Tineri în Mișcare. Aș vrea să știu și cum acest program uh, s-ar putea lega de, o, um, de un program plurianual pe care îl avem, care ajutat mult uh, tinerii, uh, schimburile între tineri în Europa. Aș vrea să știu ce măsuri concrete doriți să luați pentru a fi mai eficienți și pentru a îmbunătăți acest program, făcând referire și la Serviciul European de Voluntariat, care face parte din acest program înainte de 2011, care este anul european al voluntariatului. Mulțumesc, doamnă Vasiliu, aveți cuvântul. Youth on the Move Program. Programul Tineri în Mișcare va include, va simplifica într-un fel, pentru că trebuie să spun că când uh, am studiat uh, domeniul acestui portofoliu, m-a frapat faptul că programele din mass media, expresiile foarte diverse pe care le folosim, uh, riscă să Um, fie prea complicate pentru um, cei care doresc să folosească aceste programe. Deci, când vom uh, pune bazele acestei inițiative Tineri în Mișcare, pe care o vom pregăti, bineînțeles, cu dumneavoastră, ținând cont de ideile dumneavoastră, vom uh, face în așa fel încât să includă mobilitatea tinerilor de la, din școală până la cercetători, la tinerii care vor interveni în domeniul culturii, în sport și, bineînțeles, voluntariatul va lua, fi luat în considerare de asemenea, pentru că, după părerea noastră, voluntariatul îi ajută pe tineri să obțină experiențe de viață și să învețe. Deci, aceasta va fi politica noastră pentru mobilitate și tineret și nu doar pentru viitor, pentru că, după cum am spus, nu trebuie să uităm, să uităm pe, și pe ceilalți. Nu trebuie să, fim, să dăm importanță doar tinerilor. Atunci când vorbim despre învățarea de lungul întregii vieți, vrem să spunem tocmai faptul că acest proces de învățare nu se termină în momentul în care omul obține o diplomă sau un loc de muncă formarea trebuie să continue, pentru că provocările sunt majore și trebuie să dăm uh, tuturor, chiar după vârsta pensionării, posibilitatea uh, de a obține noi cunoștințe, noi experiențe și să poată să beneficieze de locuri de muncă până la sfârșitul vieții active. Domnul Scuria, o întrebare suplimentară? O, aș dori să-mi dați o precizare deci, dacă e vorba de un program care l-ar uh, închide și pe tinerii din școli, din universitate și după universitate, persoanele intră în, pe piața muncii. Deci, reunește mai multe generații, nu-i așa? Despre asta e vorba? Well, Vasiliu? It's it's, Doamna Vasiliu, it's a... e vorba de un lanț. Un lanț care începe de la școala primară sau chiar de la grădiniță până în momentul găsirii unui loc de muncă. Deci, am dorit ca acest lanț să aibă numai bărici puternice. Pentru că n-am făcut nimic dacă doar o parte a lanțului, doar anumite berici sunt puternice și altele prea slabe. Cu cartea verde privind mobilitatea, trebuie să vedem care vor fi barierele în calea mobilității și să încercăm să le îndepărtăm pentru a da oportunități tuturor să beneficieze de mobilitate. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Hannibal. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, doamnă Vasiliu. Grupul meu, uh, acela al socialiștilor și democraților, a cerut Comisiei de ani de zile să pună interesele cetățenilor în uh, centrul strategiei 2020, tocmai acum, în aceste momente dificile despre care ați vorbit. V-aș întreba dacă sunteți de acord că noua strategie UE 2020 trebuie să aibă o dimensiune socială puternică, care, după părerea mea, și aș vrea să știu dacă este părerea dumneavoastră, ar fi astfel mai eficientă pentru lupta împotriva inegalităților, excluziunii sociale și sărăciei. Aș dori să vă întreb de asemenea în acest context dacă ne-ați putea da idei concrete în legătură cu modul în care ați uh, putea aprofunda această integrare socială dincolo de mobilitate și formare despre care ați vorbit și cum s-ar putea, uh, cum ar putea o mai bună calitate a formării să ne facă să obținem acest lucru. Domnule Vasiliu? Întrebă. Răspunsul meu este, bineînțeles, da. Sunt în favoarea incluziunii sociale. Și cred că trebuie să punem accentul în momentul în care vorbim despre a da șanse tinerilor și oamenilor în general. Cred că trebuie să punem accentul pe tinerii din familii sărace sau din uh, grupurile dezavantajate. E vorba de copiii migranților, copii din, uh, cu părinți uh, cu niveluri scăzute de educație, deci copii care nu au pe nimeni care să-i ajute, să-i sfătuiască. Și pentru a include pe toată lumea, nu este suficient să vorbim doar despre for, uh, educația, învățământul formal. Bineînțeles, e nevoie de educație formală, dar cred că trebuie să ne gândim și la alte forme de educație neformală, informală, și de asemenea trebuie să ne asigurăm că învață limbile, că au capacități sporite în domeniul limbilor, pentru că astfel vor putea găsi mai ușor un loc de muncă. Și deci trebuie să coordonăm uh, capacitățile lor pe de o parte cu locuri de muncă pe de altă parte. O întrebare suplimentară. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește limbile, dar aș vrea să existați puțin asupra dimensiunii sociale legate de locurile de muncă. Cum credeți că măsurile pe care le-ați menționat ar putea duce la crearea de locuri de muncă? Pentru că lipsa sau șomajul este cel care duce la excluziunea socială, nu-i așa? Doamna Vasiliu, conform studiilor pe care le deținem, în Uniunea Europeană, aproximativ 50% din cei care termină universitățile uh, sunt șomeri. De ce? Trebuie să ne gândim de ce. În unele țări, uh, până la 80% din cei care termină universitate nu au un loc de muncă. De ce? Pentru că trebuie să facem legătura între cunoștințe și capacități și locurile de muncă. Uh, pentru că nu avem nevoie de absolvenți de facultate care nu găsesc un loc de muncă. Trebuie să ne vedem care sunt uh, nevoile de pe piață. Facem un studiu în acest sens și din acest studiu vom vedea de ce, ce măsuri trebuie să luăm pentru a spori posibilitățile tinerilor de a fi mai bine formați eu uh, m-am ocupat de sectorul sănătății și știu foarte bine că nu avem suficienți uh, medici, uh, suficiente asistente medicale, nu avem suficienți uh, specialiști în acest domeniu. Cred că trebuie să încurajăm pe tineri să se orienteze spre aceste profesii, pentru că în acestea sunt sigur că vor obține un loc de muncă. Mrs. Commissioner. Domnul Tacula. Doamnă comisar desemnat, mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea excelentă pe care ați făcut-o în introducere. Întrebarea mea, după cum știți, sistemele de învățământ sunt diferite de la o țară la alta. De exemplu, există disparități mari în ceea ce privește rezultatele uh, școlare din la un stat la altul. Credeți că este important ca cooperarea la nivel european să se îmbunătățească în domeniul educației, învățământului și, dacă da, cum propuneți să se facă acest lucru în interesul tuturor statelor membre? Cum ar putea beneficia ele de pe urma schimbului de experiență și idei? Doamna Vasiliu? Well, știți foarte bine că nu putem avea un sistem unic. Putem doar să încurajăm statele membre să facă schimb de bune practici, de experiență și să le ajutăm să facă acest lucru și prin programele noastre. Și am făcut-o în uh, ultimii ani. Succesul nu a fost de plin, dar cred că numai pe această cale putem merge, pe calea cooperării și schimbului de bune practici și cred că dacă stabilim standarde, nu o facem doar pentru a da exemple bune și rele de state membre, ci pentru a le explica care le sunt punctele slabe și a le ajuta să-și îmbunătățească aceste puncte slabe, pentru că de la un stat membru la altul, fiecare are punctele lui mai bune și mai puțin bune. Deci în fiecare caz trebuie să vedem care sunt punctele slabe. Și președinte, întrerupe pe doamna Vasiliu. Mă scuzați, mai aveți timp. Vă rog să mă scuzați, spune doamna președinte. Doamna Vasiliu, știu că atunci când a avut loc extinderea cea mare, și în domeniul educației, ca și în multe altele, aveam multe probleme. Deci, uh, Cred că trebuie să dăm statelor membre posibilitatea de a-și îmbunătăți sistemele de învățământ și avem uh, exemple bune. De exemplu, Slovenia, al cărui sistem de învățământ era foarte neperformant, a beneficiat de pe urma programelor noastre și și a îmbunătățit mult sistemul. Deci aceasta este calea. Țările trebuie să vadă ce au făcut alte state membre pentru a-și îmbunătăți propriile sisteme. Mulțumesc. O întrebare suplimentară? Mulțumesc. Nu cred că nimeni în această sală nu uh, are dubii în legătură cu rolul important al învățământului educației în societate și nici rolul formării profesorilor nu trebuie uitat cum uh, veți investi în formarea uh, profesorilor, uh, dascărilor în Uniunea Europeană și ce inovații veți aduce în domeniul pedagogic în statele membre? That's... Voi începe prin a spune că suntem cu toții de acord, într-adevăr, că formarea profesorilor, calificarea acestora, precum și metodele de predare de învățământ sunt factorul cel mai important pentru succesul elevilor, studenților lor. Avem cu toți experiențe personale în legătură cu acest lucru. Aseară am citit un articol în legătură cu noile tehnologii. Și am citit acolo că acum um, nu mai, lucrurile nu se mai schimbă de la, o, de la o generație la alta, ci odată la 5 ani. De, la data la 5 ani, tehnologiile se schimbă. Deci, trebuie să ajutăm pe profesori să folosească aceste tehnologii care se schimbă într-una, tocmai formându-i continuu. Deci, formarea inițială este foarte importantă, formarea continuă este foarte importantă, dar trebuie să investim, trebuie să facem cursuri uh, pentru că unii intră în sistemul de învățământ fără a cunoaște aspectele pedagogice ale învățământului. Trebuie să investim în acest domeniu. Mulțumesc. Doamna Benarabatu are cuvântul. Bonjour, euh, Madame Vasiliu, et bienvenue. Bună ziua, doamnă Vasiliu, bine ați venit. Un sfert din tinerii uh, europeni de 15 ani au slabe competențe în, uh, la lectură. Uniunea Europeană se află acum sub pragul uh, de referință în acest domeniu. Foarte mulți tineri uh, rămân necalificați. Trebuie să luptăm împotriva excluziunii sociale și împotriva sărăciei. Care sunt propunerile dumneavoastră concrete pentru a lupta împotriva acestor uh, probleme? Având în vedere noile competențe atribuite Parlamentului European prin tratatul Lisabona, vă angajați să creșteți bugetul alocat uh, educației? Mulțumesc, doamna Vasilie, aveți cuvântul. Yes, I am, uh, uh I know that uh, very... Cunosc uh, raportul care a fost publicat în noiembrie anul trecut. Acesta arată foarte clar că nu am uh, întrunit uh, obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru 2010, însă trebuie să insistăm asupra atingerilor. Este singurul mod de a face progrese. Trebuie să insistăm asupra îmbunătățirii calității uh, și performanțelor copiilor europeni. Suntem cu toții de acord că dacă aceștia nu au abilitățile necesare pentru a face față în viață, ei nu pot reuși Trebuie să subliniem uh, aspectele legate de educație și metodele pe care le folosim, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, copiii sunt foarte atrași de noile tehnologii și uh, probabil că unul dintre motivele pentru care avem această problemă cu alfabetizarea este că tinerii se joacă prea mult la calculator. Desigur, E normal să fie așa, pentru că tinerii sunt atrași de tehnologie, dar trebuie să găsim moduri pentru a le crește interesul uh, în literatură și pentru a le uh, consolida habilitățile în acest uh, domeniu. Cred că prin programele noastre și prin programa de mobilitate pe care le oferim, putem să creștem interesul copiilor în a coopera cu alți copii din alte state care au uh, o situație mai bună. Trebuie să subliniem și pregătirea profesorilor, pregătirea formatorilor, pentru că și acest aspect este foarte important. Pe aceste aspecte voi pune accentul pentru a încerca să atingem uh, obiectivele și mai ambițioase pentru două pe care le avem în vedere pentru 2020. Mulțumesc, doamna Vena Doamna Paratu, aveți cuvântul pentru o întrebare. Nu ați răspuns la întrebarea referitoare la angajamentul noastră pentru creșterea bugetului alocat uh, programelor de educație și formare. Domnul Vasiliu, voi face tot ce mi stă în putere pentru a crește bugetul, dar după cum știți foarte bine, acest lucru nu depinde doar de mine. Eu voi lupta pentru a obține un buget mai mare pentru educație și Uh, formare, dar am nevoie pentru acest lucru de susținerea dumneavoastră, de susținerea uh, din partea ministrilor și trebuie să spun că trebuie să ne bazăm pe viitor și pe alți parteneri, pe autoritățile locale și regionale, care să investească mai mult în acest sector și, de asemenea, și uh, pe mediul de afaceri. Dacă facem legătura între uh, educație și afaceri, atunci lumea afacerilor va fi mai interesată în a face investiții în domeniul educației. Mulțumesc. nu numai la are cuvântul. Bine ați venit, domnul Vasiliu. Eu am o întrebare în legătură cu noile competențe în domeniul sportului, ca urmare a de la Lisabona. Cum uh, propuneți să implementați, uh, implementați politica europeană în domeniul sportului la începutul activității sportive? având în vedere provocările pe care le prezintă obezitatea și uh, cum intenționați să uh, promovați sportul uh, pentru copii multe dintre proiectele de lege s-au uh, concentrat în special pe fotbal, dar uh, considerăm că există și alte sporturi uh, mai puțin extinse care sunt importante. Cum doriți să incorporați toate aceste sporturi în politica europeană și nu doar, sport, nu doar fotbalul? Doamna Vasiliu are cuvântul. Îmi pare rău că nu am reușit să îmi închei discursul introductiv, pentru că ultima parte se referă la sport. Îmi pare rău așadar că n-am reușit să mă refer și acest subiect. Sportul uh, poate aduce multe beneficii tuturor, în opinia mea. Nu doar uh, dimensiunea economică a sportului este importantă. Sportul are o dimensiune socială care e foarte importantă și sportul la uh, nivelul de bază um, e, trebuie să fie baza politicii noastre în domeniul sportului, pentru că este bun, promovează sănătatea, uh, și știu acest lucru pentru că cu puțin timp în urmă am organizat o conferință specială pentru tineret și sport și activitatea fizică și sportul au reprezentat uh, cele mai importante aspecte ale acelei conferințe. Pentru a mobiliza și pentru a uh, crește energia tineretului. Sportul este cea mai bună metodă. Și voluntariatul este un aspect important care poate uh, fi uh, abordat prin intermediul sportului. Am lucrat uh, în urmă câțiva ani în Cipru cu tinerii care au candidat la Olimpiada la events one European. La Jocurile Paralimpice. Nu voi uita niciodată cât de mult uh, au primit acei copii uh, de la sport. Acei copii au devenit acum uh, persoane independente, lucrează în diferite domenii și și-au clădit uh, vieți independente. Sportul a reprezentat baza viitorului acestor uh, tineri. Domnul Clarkin, doriți să adresați unui Vasiliu o întrebare suplimentară? Da, mulțumesc uh, că insistați pe importanța sportului. Sunt de acord. Sper că uh, acesta va reprezenta o parte importantă din portofoliul dumneavoastră. Vă întreb dacă vă place sportul și cum uh, interpretați uh, modul în care trebuie să, se gestioneze sportul. Trebuie să fiu sinceră cu dumneavoastră. Îmi place sportul, nu sunt microbistă neapărat, dar aș putea deveni microbistă, nu... Și nu m-ar deranja acest lucru. Nepotul meu este foarte interesat în sport uh, și tatăl meu este microbist, așa încât uh, mă tentează să învăț și despre acest sport. Pentru mine sportul nu înseamnă doar fotbal, înseamnă și tenis, basket, volei, îmi place și notul, eu sunt uh, o bună notătoare, dar fiindcă am născut pe insulă, în tinerețe făceam foarte mult sport. Continui să fac sport și acum, pentru că atașez multă importanță sportului. Și, fără îndoială, sportul va fi uh, una dintre prioritățile portofoliului meu. mi îmi place să învăț și uh, lucrurile pe care nu le știu le voi afla de la oamenii excelenți cu care lucrez. Uh, ei sunt implicați în sport și sunt convinsă că împreună cu ei, uh, cu ajutorul și asistența lor, voi reuși să uh, fac progrese și în acest domeniu al portofoliului meu. Mulțumesc, doamna Vergie are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă Vasiliu, bine ați venit. Cultura și uh, educația nu a fost uh, până acum uh, în centrul competențelor Uniunii Europene. Și cu atât mai bine, aș spune, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem tendința de a construi uh, înainte de toate o Europa economică. Aveți dreptate, proiectul european nu se poate limita la o Europa economică. Europa reprezintă un spațiu cultural extraordinar care este foarte bogat și foarte diversificat. Însă iată că există încă națiuni foarte sărace și foarte bogate care se ciocnesc și în domeniul cultural. Aș vrea să știu cum uh, intenționați să um, favorizați formațiile profesionale care nu au uh, ca obiectiv neapărat nevoile pieței. Ați vorbit uh, despre programul uh, Tineretului Mișcare, însă nu ați spus destul despre acest lucru. Domnul președinte, oprește vă domnule Vergea. Domnul Vasiliu are cuvântul. Formarea profesională reprezintă o parte din uh, lanțul uh, educațional. Unii dintre cei mai uh, calificați lucrătorii noștri sunt cei care au urmat studiile la instituturi, institute de formare profesională bune. Uh, ceea ce am făcut în domeniul educației, învățământului superior, prin procesul de la Bologna, nu am reușit să facem în uh, domeniul formării profesionale. Trebuie să facem studii suplimentare pentru a identifica punctele slabe, trebuie să consolidăm uh, institutele de uh, formare profesională și trebuie să punem accentul pe calitate, pe mobilitate și pe angajabilitate și trebuie să vedem cum putem să ajutăm statele membre să își armonizeze sistemele astfel încât diplomele să fie recunoscute de la un stat la altul și uh, cum uh, putem crește mobilitatea și în acest sector. În legătură cu uh, tineretul în mișcare, formarea profesională face parte din eforturile noastre, pentru că am pus mult accent pe abilități și pe iar acestea se pot dobândi prin educație și prin uh, formare profesională, de asemenea. Mulțumesc. Doamna Vergia dorește să adreseze o altă întrebare. Pardon, euh, j'ai mal dû me faire comprendre justement ce... Că m-ați înțeles greșit. Uh, pe mine mă deranjează că suntem obsedați de faptul că pregătirea profesională este practic axată pe nevoile pieței. Mă îngrijorează de asemenea și legăturile din ce în ce mai strânse între mediul de afaceri și universități. Pe mine mă îngrijorează de asemenea și anumite filiere, cum ar fi științele umane o mare parte a populației practic nu mai are acces la anumite filiere. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a clădi această Europa culturală, așa cum trebuie, fără să lăsăm nimic pe din afară. Mă refer la științele umaniste. Doamna Vasiliu, pentru ca toți cetățenii să aibă un mai bun acces la cultură, e foarte important ca proiectul Europeană, un mare proiect pentru Comisie, să se desfășoare așa cum trebuie și va trebui să cooperăm și mai mult pentru a consolida programul europeană și pentru a putea face față și altor provocări. Însă, pentru a reuși, Cred că trebuie să colaborăm mai mult cu statele membre. Acestea trebuie să ne ajute, într-adevăr. E nevoie de standarde mai bune pentru societatea noastră digitală. Pentru mine este un aspect foarte important și ceilalți colegi comisari sunt de aceeași părere. În acest domeniu e nevoie de acțiuni coordonate și sunt sigură că noi colegi comisari vor face tot posibilul pentru a duce la bun sfârșit acest obiectiv. Mulțumesc, domnul Messerschmidt. Vă mulțumesc. Doamnă Vasiliu, în prezentarea de la început, dumneavoastră v-ați referit la identitatea europeană. Dacă e să vedem ce s-a făcut până acum în domeniul culturii și în ceea ce privește bugetul pentru cultură în ultimii ani, e bine, vom vedea că există multe lucruri surprizătoare. De exemplu, în Portugalia am finanțat terenuri de golf sau anumite investiții în Suedia, teatre de marionete în țările de jos. Pe mine mă miră aceste activități care sunt atât de diferite și totuși finanțate de Uniunea Europeană. Nu credeți că e o pierdere de bani? Asta ne permite să avem o identitate europeană, credeți? Doamna Vasiliu, infrastructura pentru cultură, bineînțeles, este importantă, este utilă, însă nu este obiectivul programelor noastre. Bineînțeles, avem alte programe la alte direcții generale, programe regionale care ne-ar putea ajuta în acest sens. Și sper ca statele membre să profite de aceste programe pentru propria infrastructură. Ce ne interesează pe noi însă este să dăm un impuls nou aspectelor uh, umane din domeniul culturii. Să le dăm posibilitatea artiștilor să creeze, să aibă o producție intelectuală și de asemenea să încurajăm să aibă un schimb de idei și de opinii cu artiști din alte țări. Acestea sunt programele pe care le vrem și acestea sunt obiectivele pe care vrem să le atingem. Am uh, vorbit despre acea etichetă a patrimoniului european la început. Cred că Parlamentul va fi de acord cu astfel de idee care îi va face pe oameni să se simtă că fac parte din societatea noastră, din orașele noastre. Acest program uh, va face parte dintr-o rețea care le va permite oamenilor să cunoască mai multe despre patrimoniul nostru comun, despre diversitatea noastră culturală. Un astfel de program poate, într-adevăr, consolida diversitatea și dialogul intercultural. O altă cale este programul uh, legat de capitalele europene ale culturii. Am, uitat, am ascultat cu mare atenție ce se întâmplă acum, de exemplu în Essen, în Germania, un oraș care era industrial la început, în mod tradițional. Deci, prin uh, faptul că a fost numit orașul european al culturii, Essenul va deveni un centru mult mai important. Trebuie să încheiați, doamnă Vasiliu, spune doamna Pac. Domnul Messerschmidt. Da, am o întrebare suplimentară. În ultimii ani, cu banii contribuabilor s-au uh, organizat tot felul de evenimente. Crezi că acești bani au fost uh, cheltuiți așa cum trebuie și că sunteți cu conștiința curată în legătură cu proiectele care au fost uh, puse în practică. În statele membre există foarte mulți cetățeni, foarte mulți alegători care cred că proiectele pe care le-ați uh, finanțat cu sume atât de importante au fost practic uh, folosite în mod greșit. Poate că ar fi fost mai bine, de exemplu, să finanțați cercetarea. Nu credeți că într-adevăr am cheltuit banii că i-am risipit, practic, doamna Vasiliu. Eu um, aș tinde să cred că instituțiile europene și Comisia au uh, cheltuit bani în mod chipzuit. În orice caz, eu mă voi asigura că banii vor fi cheltuiți acolo unde impactul este direct asupra cetățenilor că vor fi cheltuiți pentru a schimba viața de zi cu zi a cetățenilor care se așteaptă de la noi, care vor ca noi să le schimbăm viața. Și cultura face parte din această idee europeană și e clar că trebuie să cheltuim bani în domeniul culturii, însă trebuie să ne asigurăm și să vedem că modul în care cheltuim acești bani este cel mai potrivit pentru a le îmbunătăți viața cetățenilor noștri în general. Aici se încheie runda de întrebări a coordonatorilor. Încep acum întrebările membrilor. Prima, mea întrebare, prima întrebare este din partea mea. Ați vorbit despre um, abilitățile cadrelor didactice și despre un nou program. E clar, e importantă pro- pregătirea profesională, însă e importantă și mobilitatea. Există cadre didactice care niciodată nu s-au deplasat în străinătate. Deci cum pot ei să fie profesori buni dacă nu s-au bucurat de această mobilitate? Cum am putea face mai mult în acest domeniu? Doamna Vasiliu, cu toții suntem de acord că mobilitatea ar trebui să se desfășoare într-un cadru structurat, nu, să nu fie o mobilitate pentru turism pe o mobilitate făcută într-un scop anume. Și studiile au dovedit că cei care participă în aceste programe de mobilitate își sporesc abilitățile și șansele de a avea o viață mai bună. Deci mobilitatea va face parte din politicile noastre, însă, după cum spuneam, se va face după niște studii aprofundate, să vedem care sunt barierele în calea mobilității, eh, care sunt beneficiile aduse de aceasta și, bineînțeles, ne vom inspira din experiențele trecute. Mobilitatea va rămâne însă un element central din programele noastre de educație. Acum, în ceea ce îi privește pe profesori. Într-adevăr, aceștia ar trebui să fie încurajați să fie mai mobili. Știu că atunci când îți începi cariera, nu e prea ușor să îți lași familia și să te duci în străinătate pentru a dobândi o experiență nouă. Însă ar trebui să încurajăm să facă acest pas și ar trebui să-i motivăm în această privință. Mobilitatea profesorilor este la fel de importantă ca și cea a studenților sau a altor adulți. Încă o întrebare. Doamnă Vasiliu, În programul privind învățarea pe parcursul întregii vieți există o parte care se numește Comenius Teachers. Mă asigurați că există într-adevăr acest program? Da, într-adevăr există acest program Comenius profesor în cadrul Comenius. Și, doamnă Pac, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut această propunere care e deosebit de importantă. Însă, dat fiind că este o fațetă nouă a programului Comenius, va trebui să-i acordăm sprijin și să o dezvoltăm. Acum e și cazul uh, mobilității individuale a elevilor. Începem anul acesta, însă doar 13 state membre vor participa. De ce nu participă mai multe? Multe state nu sunt mulțumite, au de asemenea temeri în legătură cu siguranța elevilor care ar participa la aceste programe. De aceea noi trebuie să le oferim această siguranță, trebuie să îi asigurăm că programul Comenius îi va ocroti pe tinerii de 15-16 ani care se vor hotărâ să studieze în străinătate în cadrul uh, acestei scheme. Doamna Badia are cuvântul acum. Mulțumesc! Doamnă Vasiliu, dumneavoastră vă veți ocupa și de multilingvism și aș avea o întrebare legată de acest lucru. Știți foarte bine că tratatul de la Lisabona stipulează că în 2014 anume, anumite decizii ar trebui să uh, țină cont și de criteriul uh, populației. În ceea ce privește utilizarea limbilor în Parlamentul European, avem un regulament uh, care datează de la începuturile acestei povești uh, extraordinare, când erau doar 5 limbi oficiale. Acum suntem 27 de țări, avem 23 de limbi oficiale, însă utilizarea limbilor este oarecum anormală. Cum credeți că s-ar putea introduce și criteriul populației în uh, criteriile de folosire a limbilor în Parlamentul European? Doamna Vasiliu, aveți cuvântul. După cum știți, utilizarea limbilor se bazează pe un regulament al Consiliului din 1958. Acest regulament a fost modificat uh, ulterior de mai multe ori după fiecare aderare, ultima fiind cea din 2007, după cum știți. Regulamentul Consiliului stipulează că toate cele tăi 23 de limbi oficiale ar trebui să fie egale, ar trebui să fie recunoscute și respectate ca atare. Însă trebuie să facem și mai multe. În tratat se vorbește despre diversitatea lingvistică pe care ar trebui să o respectăm. Iar diversitatea lingvistică nu se oprește doar la aceste 23 de limbi. Aici sunt incluse și limbile minoritare și regionale, în jur de 60. Și de asemenea trebuie să respectăm cele 400 de limbi vorbite de comunitatea de imigranți. Ar trebui să facem să depunem toate eforturile pentru a menține și pentru a respecta această diversitate care, la urmă urmei, face parte din panorama culturală a Uniunii Europene. Însă orice amendament adus regulamentului Consiliului trebuie făcut printr o printr-o hotărâre a Consiliului unanimă și, din păcate, Comisia nu are dreptul de a face propuneri Consiliului în acest domeniu. Doamnă Badia, din nou. Știu eu foarte bine, doamnă Vasiliu, care este situația. Însă, după atâția ani de folosire oarecum Uh, anormal a limbilor, uh, cred că a venit momentul să ne gândim cum am putea schimba sistemul. Știu că cei de la Consiliu nu ar dori o revizuire a sistemului, însă mi-ar plăcea foarte mult dacă dumneavoastră la un moment dat ați putea analiza propunerea mea pentru a vedea dacă într-adevăr este viabilă pentru a sprijini diversitatea cultural și lingvistică a Uniunii Europene doamna Vasiliu. Pentru mine diversitatea culturală este extrem de importantă, mai ales uh, deoarece provin dintr-un mic stat insular. Și vă asigur că prin programele noastre, politicile noastre vor încuraja multilingvismul și diversitatea culturală, mai ales uh, diversitatea lingvistică. Tot ceea ce va ține de competența mea și a comisiei va fi făcut, vă asigur, deoarece noi credem în diversitatea lingvistică. Vă mulțumesc. Domnul Schmidt are cuvântul acum, domnul Paș Schmidt. Mulțumesc. Doamna Vasiliu vă voi adresa o întrebare în limba maghiară și ar vrea să vă spun că diversitatea este o valoare principală, o valoare consfințită în tratate, mai ales pentru minorități. Mă refer la minoritățile autohtone. care doresc să-și folosească limba în administrație. În Slovacia, recent s-a adoptat o nouă lege lingvistică care îi discriminează pe vorbitorii de limbă maghiară. Se spune că limba slovacă are întâietate asupra tuturor celorlalte limbi. În această lege este prevăzută și o amendă de 5.000 de euro pentru cei care încalcă această regulă și folosesc limba maghiară ce putem face. Da, știu, sunt uh, um, informată în legătură cu această lege adoptată în septembrie 2009. E o lege cu foarte multe stipulări și trebuie să urmărim uh, îndeaproape modul în care este pusă în aplicare această lege. Noi, Comisia, nu putem interveni decât în, mod, în momentul în care această lege este pusă în aplicare. După cum știți foarte bine, Comisia Europeană nu poate interveni în, caz uh, de, în cazul unor limbi minoritare și a politicilor lingvistice, deci nu poate interveni decât prin referirea la dreptul comunitar și la punerea acestea în aplicare. Deci noi nu putem interveni uh, asupra deciziilor uh, statelor membre privind politica lingvistică. Însă, trebuie să subliniez un lucru, și anume, protecția minorităților și a limbilor lor face parte din drepturile omului. Iar Convenția Drepturilor Omului este foarte importantă, a fost ratificată de toate statele membre și cred că acestea au obligația de a respecta aceste cerințe de drepturile ale omului, de a-și respecta și alte angajamente luate la nivel internațional, însă nu Comisia poate interveni aici. Pe mine m-a bucurat uh, declarația comună făcută de primul ministru slovac și de către cel maghiar. Au declarat că cele două guverne cooperează strâns pentru a se asigura că interesele și drepturile minorităților sunt respectate pe deplin. Cei doi eh, prim-ministri au eh, hotărât de asemenea ca înalții reprezentanți ai eh, OSCE-ului să-i consilieze de-a lungul acestui proces pentru a se asigura că legea va fi pusă în aplicare așa cum trebuie. Comisia să va urmări situația de aproape și se va asigura că aceștia nu aduc prejudiciu dreptului comunitar. Încă o dată, domnul Schmidt. Mulțumesc. Răspunsul dumneavoastră m-a liniștit, doamnă Vasiliu. Se pare că sunteți foarte bine informată în legătură cu situația din Slovacia. Însă noi avem temeri, deoarece portofoliul de multilingvism a fost eliminat. Uh, iar acum multilingvismul face parte dintr-un alt portofoliu. Bugetul de asemenea a fost limitat. Sper că pentru dumneavoastră să fie o prioritate. Limbile minorităților au uh, nevoie de protecție și în răspunsul înscris ați spus că există niște soluții concrete pe care le-ați prevăzut. Ceea ce vrește limbile și multilingvismul, așa cum spuneam mai înainte, ar trebui să încercăm nu doar să creștem bugetul pentru multilingvism, ci să ne și consolidăm programele de multilingvism. Până în anul 2020 vom introduce un nou etalon, un nou sistem de referință pentru tinerii care învață limbi străine. Pe mine nu mă mulțumește foarte mult modul actual și decizia 1 plus 2 care a fost pusă în aplicare. Trebuie să consolidăm sistemul pentru ca fiecare copil să înceapă să învețe o limbă străină de la o vârstă cât mai timpurie. Mulțumesc, domnul Fisas. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă Vasiliu. Programul Jamone a fost o unealtă foarte importantă pentru a înlesni cunoașterea în legătură cu colaborarea europeană. E un program care stimulează cunoașterea, reflexii în legătură cu Europa, e vorba de niște instituții prestigioase, iar programul de învățare pe parcursul vieții um, a comparat acest program Jamonet cu Erasmus sau cu Leonardo da Vinci. Deci aș vrea să am mai multe informații în legătură cu programul Jamonet. Va fi consolidat? Va fi extins acest program? Faptul că este un nou program nu înseamnă că trebuie să aruncăm la gunoi toate cele care au existat până acum, mai ales cele de succes, acestea vor fi incorporate în noul program. Obiectivul nostru nu este de a elimina programe de succes, din potrivă să le consolidăm, să vedem care le-au fost punctele slabe, să vedem cum le putem îmbunătăți. Programul Jean Monnet, într-adevăr, s-a bucurat de succes pentru că face legătura între profesori universitari și Uniunea Europeană putem uh, să construim pe baza cunoștințelor lor despre Uniunea Europeană, cunoștințelor în general și astfel oamenii, oamenii din statele membre află uh, ce se întâmplă în Uniunea Europeană, cum funcționăm noi aici și așa mai departe. De asemenea, faptul că susținem anumite instituții europene pe care le-am selectat care au aceeași viziune cu noi a Uniunii Europene și acest lucru trebuie să continue. Obiectivul nu este să eliminăm programe, ci să le consolidăm. Mulțumim. O întrebare suplimentară? Da, doamnă președinte. Aș vrea să vă întreb, în cadrul acestei noi etape, în cadrul portofelului dumneavoastră, vă veți ocupa și despre acțiunea Marie Curie care până acum uh, depindea de Direcția Generală pentru Cercetare și pentru selectarea proiectelor uh, se ține cont de criteriul de excelență. Veți continua cu sistemul care a funcționat până în prezent și a funcționat bine sau veți schimba lucrurile? Doamna Vasiliu. Cred că motivul pentru care președintele Barroso a incorporat uh, Marie Curie aceste direcții generale este tocmai faptul că dorim să consolidăm acest tri triunghi al învățării, cercetare, învățare și formare. Și Marie Curie este un element foarte bun pentru cercetare, dar trebuie să facem legătura între cele trei aspecte. Asta nu înseamnă că vom începe de la zero, trebuie să tragem uh, învățăminte, să folosim ce, ce s-a făcut și uh, împreună cu Comisarul pentru Cercetare vom promova acest program și vom uh, face cât mai multe pentru cercetători, cel puțin la fel de multe ca în trecut sau mai mult. Obiectivul meu nu este să fac rău acestui program, ci din potrivă să realizez acest triunghi al cunoștințelor. Mulțumesc! Doamna Nevidalova are cuvântul. Ďakujem pekne. Pani kandidátka, ja sa chcem spýtať otázku ohľadne mladí. Mulțumesc. Doamnă comisar desemnat, am o întrebare în legătură cu politica pentru tineri. În momentul de față, tinerii nu prea sunt interesați de modul în care să iau deciziile în Uniunea Europeană și uh, nu interesează politicile europene în general. Ei consideră că Uniunii Europene nu le pasă de tineri. Întrebarea mea este, prevedeți un cadru de cooperare în ceea ce privește politicile europene și cum aveți de gând uh, să continuați cu strategia UE 2020 și ce veți face în legătură cu pactul pentru tineri? Interrupted. În ce scuze, interpretarea s-a întrerupt, spune doamna Vasiliu, dar în ceea ce privește interesul tinerilor în ceea ce se întâmplă în Europa și distanța dintre tineri și noi. Aceasta nu este o caracteristică a chestiunilor europene, ci a multor societăți din statele membre. Trebuie să atragem interesul tinerilor și Tratatul de la Lisabona prevede acțiuni pentru ca tinerii și oamenii în general să se implice mai mult în viața democratică a societăților noastre. Și acesta trebuie să fie un element de bază al programelor noastre pe viitor, să vedem cum putem mobiliza interesul tinerilor în ceea ce privește afacerile europene, dar și cele regionale, locale și naționale. E vorba de procesul de dezvoltare a incluziunii tinerilor în uh, ce se întâmplă în Uniunea Europeană și ei trebuie să ia parte la procesul de luare a deciziilor și la nivel european și la nivel național în statele membre. Doamna Nevidalova. Mm, nu știu uh, ce s-a întâmplat cu interpretarea, spune doamna Nevidalova. Eu aș vrea să știu uh, ce idei specifice aveți. Într-adevăr, spuneți că dorim uh, să ne bazăm pe tineri, dar cum? Și cealaltă întrebare era cum veți uh, continua cu strategia 2020 în relație cu politica pentru tineri? Eh, Avem secțiuni specifice ale programelor noastre în ceea ce privește implicarea tinerilor în viața democratică. Și vom încerca să consolidăm aceste programe, să le îmbunătățim, pentru că, după cum am spus, implicarea, interesul tinerilor în ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, în statele membre și în, la nivel local, în regiunile lor, este foarte important. Am observat această distanță la ultimele alegeri europene și nu dorim uh, ca acest dezinteres al tinerilor să continue. Ceea ce privește strategia 2020, bineînțeles, tineretul trebuie să fie inclus în politica noastră de educare, formare, de formare de noi deprinderi profesionale, pentru că ei sunt viitorul nostru. Dacă nu punem importanța pe tineri, pe cine să punem importanța, pentru că sunt viitorul nostru? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lockhart are cuvântul. Mulțumesc. În aceste momente de criză economică, când și dumneavoastră ați spus, chiar și cei care termină facultatea um, au dificultăți în găsirea unui loc de muncă și concurența este atât de mare pe piața muncii, Uniunea Europeană trebuie să îmbunătățească dialogul între agenții economici și lumea educației, în lumea învățământului. E nevoie de parteneriate strategice între universități și întreprinderi pentru a deschide noi oportunități de cercetare, pentru a îmbunătăți transferul de cunoștințe și, și pentru a găsi noi moduri de finanțare a universităților. Pres, dacă presupunem că și doamna comisar desemnată are aceleași preocupări ca și noi, întrebarea mea este, cum aveți de gând să dezvoltați mai mult această cooperare și să îmbunătățiți transferul de cunoștințe între universități și lumea afacerilor? Doamna Vasiliu, cred că acest parteneriat între universități și companii a avut succes până acum. Și vedem care sunt avantajele care apar în urma lui. Pentru că astfel se face legătura între capacitățile dobândite și locurile de muncă pentru că ajută oamenii să ajută un loc, să găsească un loc de muncă. Și bazându-ne pe buna experiență pe care am acumulat în acest forum uh, Universități uh, Întreprinderi, trebuie să extindem acest forum la formarea profesională, vocațională și la programele privind plasarea studenților Um, pe lângă agenții economici, pentru că astfel ei obțin uh, experiență practică în meseria pe care o învață. Și trebuie să extindem aceste parteneriate la școli și școlile trebuie să aibă legături cu întreprinderile. Am uh, luat cunoștință de o um, experiență din țara mea în care o săptămână pe an fiecare elev sau student uh, trebuie să se alăture unei persoane la locul de muncă al acesteia pentru a um, dobândi experiență în legătură cu acest uh, loc de muncă. Deci este foarte importantă această experiență în întreprinderi. Deci aveți dreptate, forumul universități, eh, companii este o idee foarte bună și acesta trebuie să fie extins la școli și formarea profesională. Mulțumesc. Următoarea întrebare este mai concretă. Avem deja instrumente de succes, după cum ați spus, în crearea acestor parteneriate în statele membre, de exemplu în Danemarca, de unde vin eu. Avem așa numitul doctorat industrial, un program eh, în care uh, Există trei parteneri, uh, companiile, universitățile și statul și pentru a, ca persoanele să obțină acest doctorat, uh, statul uh, adoptă sau aprobă un proiect din partea companiilor și după aceea studentul petrece 50% din timp în întreprindere. Ehm, v-ați gândit la un program comparabil cu cel din Danemarca la nivel european și cum s-ar putea găsi finanțarea pentru acesta? Trebuie să studiez această inițiativă, să văd cum funcționează. Vom vedea cum eh, putem folosi un astfel de program și sunt sigură că având în vedere că activitatea noastră se bazează pe cooperare și schimb de bune practici, dacă vom fi convinși că acest exemplu din Danemarca este o bună practică, aș spune că aș putea să mă ghidez după principiul din practici bune ies politici bune. Deci dacă vom fi convinși că este o bună practică, pe baza dialogului nostru am putea să o adoptăm ca o politică bună. Mulțumesc, doamna Sanchez-Schmidt are cuvântul. Doamnă Vasiliu, ați început vorbind despre unitatea în diversitate. Ați menționat Convenția privind protecția și promovarea um, diversității culturale adoptată de UNESCO și Tratatul de la Lisabona introduce printre obiective referirea la acest respect al diversității culturale și lingvistice. Ce mijloace veți folosi pentru a favoriza diversitatea culturală și la nivel european și în exteriorul Uniunii, mai ales în relațiile cu țările mai puțin avansate sau uh, politicile de vecinătate cu țările din zona Mării Mediterane. Doamna Vasiliu. Cred că unul dintre obiectivele noastre este acela de a promova, de a susține diversitatea culturală și ratificarea Convenției UNESCO privind uh, diversitatea culturală. Mi-a părut rău să citesc faptul că două state membre încă nu au ratificat această convenție. Nu le voi spune numele, dar sper că o vor ratifica cât de repede. Și o țară candidată încă nu a ratificat această convenție, sper că o va face și trebuie, bineînțeles, să promovăm diversitatea culturală și relațiile noastre cu lumea din exterior. Când spunem promovarea ratificării acestei convenții, uh, ne referim și la ratificarea ei în restul lumii. Mă bucurat să citesc în rândul uh, rezultatelor summitului recent UE-China că s-a menționat în acest comunicat comun faptul că Uniunea Europeană și China vor promova ratificarea acestei convenții și promovăm diversitatea culturală și cu multe alte state terțe. Pentru că nu trăim izolați, uh, trăim într-o lume globalizată și relațiile noastre cu lumea uh, exterioară trebuie promovate și diversitatea culturală și respectul față de diversitatea culturală a altora trebuie să fie una dintre bazele relațiilor noastre cu uh, țările terțe și avem protocoluri în acest sens cu multe țări. Trebuie să subliniez faptul că în acordurile noastre bilaterale cu țări terțe, o precondiție este aceea ca ele să fi ratificat deja Convenția UNESCO privind diversitatea culturală, pentru că acesta, după părerea noastră, este o condiție care trebuie să stea la baza oricărui acord cu țări din afara Uniunii Europene. Mulțumesc, Marie-Therese! Excusez-moi, je n'ai pas Justement. Mă scuzați tocmai în ceea ce privește acest uh, protocol, care este uh, punctul meu de vedere în legătură cu introducerea de protocoale um, privind uh, cooperarea culturală în acordurile economice cu țări terțe. Cred că trebuie să promovăm diversitatea culturală într-un mod inovant și cred că acordurile comerciale reprezintă o cale bună de a promova și cultura. Pentru că, după cum am spus, respectul reciproc și înțelegerea reciprocă a diversității culturale este o condiție care trebuie să stă la baza oricăror alte tipuri de relații. Pentru, deci, dacă dorim să încurajăm relațiile comerciale cu alte țări, trebuie să fie posibil să fim siguri că diversitatea culturală este respectată de către acestea. Mr. Ivan. Mulțumim, domnul Ivan. Este o întrebare din partea publicului și o voi citi uh, așa cum a fost trimisă. Tratatul de, de la Lisabona a intrat în vigoare pe 1 decembrie 2009, garantând Uniunii Europene noi competențe în domeniul sportului. Întrebarea este uh, care este strategia dumneavoastră pentru viitorul sportului în Uniunea Europeană și în ce măsură veți promova sportul ca și catalizator al integrării și coeziunii sociale și ca instrument pentru promovarea unui dialog intercultural? Mulțumesc. Yes, as I said before in, uh, in another... După cum am spus în răspunsul la o altă întrebare, există un aspect uh, separat al sportului care este foarte important, și anume dimensiunea socială a sportului. Intenționez să mă ocup foarte mult de acest aspect, pentru că trebuie să folosim uh, sportul atât în beneficiul sportului, dar și ca instrument pentru alte politici. Eu am uh, această experiență în domeniul uh, sănătății și influența sportului uh, în promovarea sănătății. Avem un studiu care arată foarte clar că lipsa activității fizice duce într-o foarte mare măsură la obezitate și la probleme de sănătate. Trebuie așa să promovăm sportul și activitatea fizică avem uh, programe pentru 2010 care pun bazele către un program uh, permanent în domeniul sportului. Trebuie să lucrăm împreună uh, la acest aspect pentru a vedea cum putem profita mai mult de noile competențe conferite prin tratat. Am văzut că ne-am ocupat de aspecte foarte importante ale sportului, precum egalitatea de gen, aspectele sociale ale sportului, uh, contribuția mm, sportului în domeniul educației și pregătirii. Acum trebuie să ne ocupăm și de subiecte precum violența, rasismul uh, în uh, domeniul sportului. Și toate aceste aspecte sunt la fel de importante. Sper să pot uh, coopera cu dumneavoastră foarte strâns în aceste probleme pentru a face progrese. Mulțumesc. Mai aveți o altă întrebare? Nu. Mulțumesc. Domnul Țver are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar semnat. Am o întrebare de natură generală. În legătură cu principiul unității în diversitate. Generis entitatea putere Europa devine o entitate sui generis. Avem mai multe procese de armonizare, avem uh, procesul de la Copenhaga, procesul de la Bologna, însă avem în continuare multe probleme și v-ați referit la multe dintre aceste 80 de milioane de persoane nu primesc uh, educație adecvată și doar 10, uh, 1 la o zecime din populația europeană primește educație suficientă sistemele educaționale nu sunt compatibile și așa mai departe. Credeți că metoda de coordonare deschisă rămâne uh, procesul uh, cel mai adecvat în domeniul educației în Uniunea Europeană? Domnul Vasiliu, aveți cuvântul. Da, cred că în acest uh, domeniu cred în continuare că aceasta este cea mai bună metodă în care ne putem continua eforturile. Problema este că trebuie să punem accentul mai mult pe experiență. Așa cum uh, am spus uh, cu alte ocazii, avem experiențe diferite și uh, în statele membre mentalitățile sunt diferite. Noi nu dorim să facem armonizare în toate aspectele, însă trebuie să învățăm din bunele practici ale altora. Nu vrem să le copiem în integralitate, dar trebuie să vedem cum uh, se rezolvă anumite probleme în alte state membre și să vedem cum putem adapta acele metode mediilor noastre naționale. Acesta este un mod foarte eficient de a face progrese și acest lucru a fost dovedit prin procesul de la Bolonia, de exemplu. Uh, la început știu că miniștrii erau um, foarte circumspecți, ezitau mult. Încă avem probleme cu procesul de la Bolonia, care nu este uh, încă un succes 100%, însă a fost uh, un de succes într-o anumită măsură și cred că această cooperare trebuie să continue și în alte domenii. Am uh, vorbit mai devreme despre diferențele în pregătirea profesională. Cred că trebuie să cooperăm foarte strâns cu statele membre pentru a vedea ce se poate face în acest sens. În Cehia, de exemplu, există instituții de pregătire profesională foarte bune. Haideți să vedem cum le putem uh, adapta, cum le putem moderniza și cum putem uh, recunoaște diplomele obținute ca urmare a uh, efectorii studiilor la aceste instituții și în alte state. Pentru ca acest uh, tip de educație și această experiență să se poată um, manifesta și în alte state. Mai aveți o întrebare? Da. Comisia Europeană și alte instituții au posibilități limitate pentru a avea un impact um, direct uh, asupra modelării educației uh, în Europa. Dar anumite procese le puteți accelera, ca de exemplu aspectul multilingvismului în școli. În urmă cu, câte, cu câțiva ani, um, ideea indicatorului lingvistic uh, a fost uh, fără de actualitate și promovată de comisarul Figel. Acest concept nu este foarte bine cunoscut și aș vrea să uh, știu opinia dumneavoastră. Aveți vreo intenție serioasă pentru a reînvia acest concept uh, astfel încât uh, în câțiva ani să, a, să facă din nou studii în acest domeniu. Doamna Vasiliu, da, uh, voi continua uh, eforturile în acest sens, pentru că cred în acest concept. Am două fiice măritate, am și nepoți și mereu le spun fetelor mele că îmi pare rău că pe vremea mea nu am avut atât de multe ocazii de a învăța limbi străine. Încerc acum să îmi îmbunătățesc cunoștințele de limbi străine, dar și va trebui să făcând multe eforturi în acest sens. Dar e foarte greu la vârsta mea. Trebuie să începem să facem acest lucru de la vârstă foarte fragedă. Este extraordinar uh, capacitatea copiilor de a absorbi uh, limbi străine noi. Sunt ca niște bureți. Nu trebuie să ne îngrijorăm uh, că îi zăpăcim. Am văzut copiii din familii mixte care vorbesc o limbă la școală, o limbă cu mama, o limbă cu tata și o altă limbă cu prietenii lor. Copiii sunt capabili să absorbe, absorbe foarte multe uh, limbi străine și trebuie să le oferim această posibilitate, nu doar uh, pentru uh, pregătirea lor profesională, ci ca un instrument pentru o viață mai bună. Mulțumesc, domnul Beletare, cuvântul. Doamna Vasiliu, doresc să ne întoarcem la mm, domeniul sportului și la mm, lipsa certitudinii juridice în acest domeniu. Parlamentul European a arătat foarte clar că trebuie să mm, abordăm acest subiect uh, de la caz la caz. Acest lucru este foarte important și foarte relevant pentru trei chestiuni. Uh, Vinderea colectivă a drepturilor uh, de autor, domeniul media, este infrastructura sportivă și situația um, agenților în domeniul sportului. Nu doar în domeniul sportului, uh, fotbalului. Avem foarte multe așteptări de la domeniul uh, sportului și vă întreb dacă sunteți pregătită să um, dacă sunteți dispusă să pregătiți uh, orientări în aceste domenii. Doamna Vasiliu, așa cum ați spus și aveți dreptate, nu poate exista o regulă generală pentru tot. Trebuie să abordăm acest subiect de la caz la caz. Și ați vorbit despre trei uh, teme. Sunt dispusă să lucrez uh, în strânsă cooperare cu serviciile mele, dar uh, mai ales cu uh, mișcarea sportivă, cu domeniul sportului, pentru a găsi cea mai bună soluție în aceste cazuri. Trebuie de asemenea să lucrez uh, îndeaproape și cu ceilalți comisari, pentru că E vorba de reguli uh, europene, de concurență, piață internă, libertate de mișcare, libertate de a oferi servicii. Toate aceste chestiuni sunt foarte importante pentru, pentru că sunt aspecte ale dreptului european și trebuie respectate, dar trebuie să vedem în cum uh, se poate ține cont de specificitatea sporturilor și cum se poate găsi cea mai bună soluție pentru a atinge obiectivele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Mai aveți o întrebare de completare, domnule Belet? Vă rog. Da, mă voi referi încă o dată la orientări. Sunteți dispusă să pregătiți orientări în acest domeniu și uh, lupta împotriva uh, dopajului. Combaterea dopajului în uh, domeniul sportului. Aceasta este o provocare pentru noi, pentru dumneavoastră și știți că există o anumită contradicție în ceea ce și încălcă, se încalcă dreptul la viața privată al atleților. Uh, care este um, opinia dumneavoastră în legătură cu codul uh, antidoping WADA? Doriți să fie, ca acesta să fie modificat? În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, vreau să văd care sunt posibilitățile de care dispun. Trebuie să lucrez cu serviciile mele și să văd uh, dacă uh, putem să elaborăm orientări. Uh, voi uh, vorbi cu serviciul juridic și cu ceilalți comisari pentru a vedea dacă putem produce uh, orientări și dacă acestea pot reprezenta o soluție. Însă ce vă pot promite este că voi fi deschisă uh, dialogului pentru a vedea cum putem promova acest aspect în legătură cu combaterea dopajului. Am discutat cu OADA și Există reguli, desigur, ele pot fi îmbunătățite, dar opinia mea personală în legătură cu uh, locația sportivului uh, Trebuie să vă spun că sunt multe chestiuni care trebuie luate în considerare în legătură cu dreptul la viață privată. În cazul Belgiei, de exemplu, uh, anumiti jucători au fost sancționați pentru uh, un an pentru că nu uh, respectau regula privind locația. Avem o decizie a tribunalului în acest sens, al cur- a curții și comisia va discuta acest, va studia acest caz pentru că am primit o sesizare. Domnul Fleckenstein are cuvântul. Doamna comisar, la nivel european există deja o rețea între anumite țări, o rețea de instituții culturale care este unică. Această rețea are ca uh, rol uh, să ajute instituțiile să uh, lucreze împreună la inițiative culturale multinaționale. Cum intenționați să folosiți uh, cultura ca parte din politica externă a Uniunii Europene? Doamna Vasiliu. Am menționat mai înainte Convenția UNESCO privind diversitatea culturală. În primul rând, trebuie să vedem să ne asigurăm că aceasta se va ratifica la nivel internațional, însă în același timp trebuie să includem diversitatea culturală în relațiile pe care le avem cu lumea exterioară. După cum vă spuneam, trăim într-o lume globalizată și trebuie să respectăm diversitatea culturală, iar schimburile culturale dintre diferitele state membre ale Uniunii Europene și între alte țări sunt deosebit de importante pentru a crește înțelegerea reciprocă și pentru a apropia popoarele noastre. Da, într-adevăr, foarte important. O a doua întrebare din partea domnului Fleckenstein. Foarte pe scurt, eu mă refer la ultima parte din răspunsul dumneavoastră, doamnă Vasiliu. Credeți că în Uniunea Europeană am putea organiza așa ceva sau credeți că asta ține mai degrabă de competența diferitelor state membre? Deci, cum ar putea funcționa o astfel de politică? Ce vreți să spuneți prin a organiza? Dacă vă referiți la a duce la oaltă Uniunea Europeană și țări terțe, deja facem acest lucru, deja avem programe care încurajează schimburile culturale, care încurajează promovarea culturilor străine pe teritoriul Uniunii Europene și invers. V-am menționat un singur exemplu. La expoziția de la Shanghai, noi vrem, am vrut să folosim această ocazie pentru a promova și diversitatea culturală în China și în fața turiștilor care veneau din alte țări. Însă am făcut acest lucru și cu alte țări. De exemplu, la Bruxelles am găzduit anumite expoziții ale altor țări când Liverpool, de exemplu, a fost capitala europeană a culturii, au organizat o expoziție de artă indiană. Au organizat o expoziție de artă chineză, de artă africană și aceasta este o cale de a promova astfel de schimburi culturale. Vă mulțumesc! Domnul Vatim are cuvântul acum. Grație, grație tante. E, eh, redat... Mulțumesc mult! Um, am și o întrebare în franceză pe care o puteți citi, dar acum vreau să spun altceva. Universitățile europene au acorduri pentru recunoaștere reciprocă la nivel european a diplomelor, dar există diferențe mari în modul în care se promovează um, lucrul studenților, uh, bursele de studii și așa mai departe. Unele universități în Italia au 300.000 de studenți. Puteți face ceva la nivel european pentru a permite statelor membre să promoveze mai bine aceste aspecte paralele la fel de importante pentru formarea universitară a tinerilor? Vasiliu. Doamnă Vasiliu, știu că există o diferență foarte mare în ceea ce privește mobilitatea studenților de la o țară la alta, mai ales în ceea ce privește bursele, cazarea, transportul și așa mai departe. Există, deci, diferențe foarte mari. Știm care sunt limitele noastre. Nu avem cum să le impunem tuturor uh, universităților uh, aceleași obligații. Deci un scop de-al nostru este să avem universități independente și autonome și trebuie să respectăm autonomia acestora. Însă putem încuraja statele membre să o facă. Dacă acestea își dau seama că studenții ar avea de câștigat de pe urma mobilității în străinătate, vor încerca să le ofere aceleași condiții și studenților care vin în țara respectivă. Aș vrea să vă spun că acum purtăm negocieri cu Banca Europeană de Investiții care oferă împrumuturi cu dobândă scăzută pentru studenți, însă asta depinde de acordurile bilaterale dintre statele membre și Banca Europeană de Investiții. Situația este așa și nu avem cum să o schimbăm, însă noi încurajăm acum Banca Europeană de Investiții să introducă un sistem standardizat, uniform, pentru împrumuturile acordate studenților în toate țările europene. Bineînțeles, în fiecare stat membru trebuie să vedem cine anume se va ocupa de gestionarea acestor împrumuturi. Aceasta este deci o cale pentru a promova și încuraja mobilitatea studenților la acest nivel. Vă mulțumesc! Încă o întrebare. Aș vrea doar să adaug faptul că eu m-aș fi gândit că ați putut să-mi dați ca răspuns un fel de criterii de la Ma Maastricht pentru recunoașterea diplomelor la nivel european. Adică dacă uh, într-o anumită țară universitățile nu oferă atâtea burse de studiu, dacă sunt prea mari și așa mai departe, se reduce posibilitatea lor de a li se recunoaște diplomele. Deci, iată, ar fi nevoie de standarde în acest sens, tocmai pe, uh, punând uh, accentul pe recunoașterea internațională a diplomelor. Singurul lucru pe care pot să vi-l promit este că în luna martie va avea loc o conferință interministerială privind procesul de la Bolonia. Se vor împlini 10 ani de la lansarea acestui proces. Ministrii se vor întâlni la Budapesta și la Viena pot să vă promit că eu voi discuta acest aspect cu miniștrii statelor membre, deoarece eu văd ce anume putem câștiga. Însă ei trebuie să preia această idee, trebuie să-și dea seama și ei că am avea de câștigat și să-și dea seama ce posibilități derivă din această idee, deoarece e clar că există și implicații financiare. Fiecare stat membru are o situație diferită. Voi discuta deci acest lucru cu miniștri și vom vedea ce putem face. Mulțumesc. Doamnă Vasiliu, îmi cer scuze, mă aflu în spatele dumneavoastră. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre nevoia de a găsi un echilibru corect între un acces ușor la internet, un acces gratuit pe de o parte și pe de altă parte ați vorbit despre respectarea drepturilor de autor. În ziua de astăzi nu am dorit să avem un internet restricționat ca în China sau în Iran, însă e clar că ne întrebăm cum putem avea soluții, cum putem avea un model bun pentru acest echilibru. Ne puteți da detalii în acest sens? Aceasta a fost întrebarea doamnei Trupel. Mulțumesc, spune doamna Vasiliu. Cred că nimeni uh, nu pune la îndoială acest lucru. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor, uh, nu avem cum să le refuzăm drepturile creatorilor. Aceștia au dreptul de a fi recompensați pentru munca lor. Adminter, nu am avea muncă creatoare, deci dacă nu ar exista și o recompensă pentru aceasta. De aceea trebuie să avem un acces mai bun la aceste noi tehnologii, astfel cetățenii vor avea un acces mai bun la cunoaștere și la cultură. Există însă foarte multe lucruri problematice aici. vă pot promite un lucru și anume că voi colabora strâns cu colegii mei comisari, cel de la concurență, de la piața internă, pentru a încerca să găsim soluția cea mai adecvată și pentru a putea vedea cum putem consolida mai bine proiectul nostru european. De exemplu, să vedem care este situația bibliotecilor digitale, să vedem cum putem combina, pe de o parte, interesul pe care l au scritorii și editurile și pe de o parte să vedem care sunt interesele publicului larg pentru ca acesta să aibă un acces mai ușor la aceste cărți. E un echilibru important la care trebuie să ajungem și pentru asta e nevoie de un dialog deschis uh, și sincer între toți comisarii, pe de-o parte, însă și între toate părțile interesate. Doamna Trupel, încă o întrebare. Asta înseamnă că Vom organiza conferințe comune cu părțile interesate, cu colegii comisari, pentru a găsi niște soluții bine echilibrate și pragmatice. Da, exact, la asta mă referăm. Acesta este angajamentul pe care mi-l iau, spune doamna Vasiliu. Au fost mai multe inițiative în trecut, însă acum cred că e nevoie de coordonare, în primul rând. Comisia trebuie să treacă la niște acțiuni coordonate și să colaboreze strâns, după cum spuneam, cu toate părțile interesate. Asta pentru că trebuie să ținem cont de interesele pe care le au toate părțile implicate. Domnul Migalski. Vă mulțumesc, doamnă Prac. Vă mulțumesc. Doamna Vasiliu, în ceea ce privește programul pentru Uniunea Europeană de Cultură, deci există doar două programe care țintesc uh, persoanele din afara Uniunii Europene. Mă refer mai ales la cetățenii din zona post-sovietică. Eu aș avea niște întrebări, mă voi referi la programul Erasmus Mundus. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră credeți că am putea crește finanțarea disponibilă pentru aceste programe iar uh, în programul uh, despre care ne-ați vorbit dumneavoastră, Tineret în Mișcare, Youth on the Move, aș vrea să știu dacă acest proiect se va adresa și tinerilor din zona parteneriatului de răsărit. Eu sper că da, spune doamna Vasiliu. Sper să-i putem uh, include și pe tinerii din acest teritoriu. Pe lângă Erasmus Mundus, un program minunat pe care ar trebui să-l consolidăm și să-i dăm um, mai multe competențe, să nu uităm și acțiunile Marie Curie, care au fost acum incluse în acest portofoliu. Prin aceste acțiuni, tinerii cercetători, care provin nu doar din Uniunea Europeană, ci și din afară, au șansa deosebită de a colabora cu alți cercetători și de a-și îmbogăți experiența. Eu una cred că pentru a da un nou avânt acestor programe va fi nevoie, bineînțeles, de un buget mai mare și eu voi încerca să-l obțin, însă pentru asta voi avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. Iar sprijinul Parlamentului este foarte important, deoarece acum începem noile negocieri privind bugetul, privind noul cadru financiar. Nu pot să-mi iau acum angajamente, însă vă asigur că voi face tot posibilul pentru ca educația, cultura și multilingvismul să fie luate în calcul așa cum se cuvine noul nostru cadru financiar. Domnul Migalski, din nou. Mulțumesc. Doamnă Vasiliu, vă asigur că vă vom sprijini. Și aș vrea însă să obțin o promisiune de la dumneavoastră. Aș vrea să știu nu doar că veți face tot posibilul pentru a atinge aceste obiective, aș vrea să mă asigurați că fondurile disponibile pentru programele existente adresate tinerilor din um, țările din estul Europei care nu fac parte din noi, deci aș vrea să mă asigurați că aceste fonduri vor fi și ele sporite. Deci aș vrea să știu cu siguranță că vor exista resurse pentru ca acești tineri să poată profita de pe urma experienței și bogăției noastre. Doamnă Vasiliu. M-ar bucura enorm să pot să vă fac o promisiune în acest sens. Eu v-am spus că mi-au angajamentul să fac tot posibilul, însă e tot ce pot să fac, deoarece nu depinde de mine. E ca și cum dumneavoastră i-ați cere unui ministru al educației din țara dumneavoastră, care se ocupă de cercetare, să-i cereți să vă spună dacă dorește să crească bugetul pentru a-și continua activitatea în domeniu. Bineînțeles că va răspunde că da și că va saluta orice creștere a bugetului. Același lucru este valabil și pentru mine. Mă bucur însă să aud că mă voi bucura de sprijinul Parlamentului. Nu am îndoieli în această privință, deoarece știu cât de implicați sunteți în acest domeniu dumneavoastră, membrii acestei comisii, însă vom avea nevoie și de sprijinul statelor membre de sprijinul Consiliului. Vom avea nevoie, nevoie și de sprijinul părților interesate, deoarece acestea trebuie să facă presiuni pentru a obține fonduri suplimentare. Mulțumesc, domnul Bischi. Mulțumesc, doamnă președinte. Noua strategie pentru tineret vorbiți, vorbiți despre incluziunea digitală a tinerilor. Eu am o întrebare mai precisă, mai țintită. Nu știu dacă aveți deja idei în legătură cu inițiative pe care le-ați putea promova pentru a promova această incluziune digitală a tinerilor. Vă rog. Doubt de Nimeni nu poate avea dubii în legătură cu nevoia incorporării noilor tehnologii în uh, activitatea noastră, în educație, în formare, chiar și în cultură. De exemplu, după cum am spus în discursul meu introductiv, avem noul programul media. Uh, cinematografele vor uh, deveni digitale la anul. Trebuie să le susținem. Dacă nu, nu vom mai avea decât uh, cinematografele mari care uh, transmit doar filme uh, americane și altele de acest gen. Nu am nimic împotriva lor, dar trebuie să promovăm și patrimoniul audiovizual european. De aceea trebuie să ajutăm uh, aceste cinematografe care transmit acest patrimoniu să devină digitale. Deci, activitatea digitală este foarte importantă pentru viitor, de aceea trebuie să o incorporăm în strategia noastră. It's okay? Mai aveți o întrebare suplimentară, domnule Bisley? Nu? Domnul Kelly, vă rog. Eh, Mulțumesc. Mai întâi doresc să spun că mă bucur faptul că vă interesează sportul și impactul sportului asupra vieții cetățenilor. Ați spus că ultima parte a discursului dumneavoastră se referă la sport și ne-ați avut posibilitatea de a o citi. Primul observație ar fi dacă ne-ați putea transmite această ultima <laughs> parte a discursului dumneavoastră și întrebarea mea este dacă sportul este, a reprezentat ultima parte a discursului, este și prioritatea dumneavoastră cea mai puțin importantă? Și sportul a fost menționat doar de două ori în legătură cu um, pos noile posibilități oferite de tratatul de la Lisabona și ați spus că în 2011 veți face uh, propuneri. Dacă sportul e așa de important, de ce nu faceți aceste propuneri în 2010 și nu în 2011? Și în al doilea rând, ați vorbit astăzi foarte mult despre diversitatea culturală și v-aș întreba ce loc, uh, ce parte ar avea sporturile indigene în această propunere dacă spuneți că diversitatea culturală este importantă. Doamna Vasiliu, uh, doresc să vă asigur faptul că, de faptul că nu am lăsat sportul pentru ultima parte a discursului meu, pentru că este cel mai puțin important. Uneori, uh, partea la care ne ferim la urmă este cea mai importantă pentru că este cea care lasă impresie. Doresc să vă asigur că voi acorda multă importanță sporturilor, cred în sport. După cum am spus-o de mai multe ori, pentru mine sportul este o cale de a reuși multe, de a promova sănătatea, spiritul de echipă, educația și formarea în sport, egalitatea între genuri. În legătură cu sporturile indigene. Acestea trebuie considerate ca făcând parte din diversitatea noastră culturală. Sunt sporturi autohtone care fac parte din cultura noastră, din viața de zi cu zi. Dintr-un anumit stat membru. Într-adevăr, trebuie să promovăm sporturile autohtone și cum să o facem? Prin programele noastre. spun că ar trebui să finanțăm uh, anumite cluburi costisitoare care se ocupă de sporturile autohtone. Trebuie să avem programe de pregătire. De asemenea, să facem tot posibilul pentru a răspândi interesul uh, în aceste sporturi autohtone și în afara granițelor statelor unde acestea există. Pe viitor, bineînțeles, aștept uh, ideile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră în legătură cu sporturile autohtone și uh, vom discuta modalitățile de a sprijini acțiuni în domeniu. Domnule Kelly, o altă întrebare? Uh, da, um, vom profita de această ofertă a dumneavoastră. Dar nu ați spus ce pro... de ce vreți să faceți propunerile pentru sport în 2011 și nu 2010 și aș sugera dacă mai faceți un uh, discurs pe viitor, mai ales dacă uh, Doris Pac conduce ședința, vorbiți despre sport la început pentru că nu o să vă lase să îl terminați dacă depășiți timpul. Doamna Vasiliu. Yes. Now, it, the program on sport Programul uh, în domeniul sportului va începe în 2011 pentru că acțiunile pregătitoare din uh, ultimii trei ani se vor încheia în 2010. Deci vom continua aceste acțiuni pregătitoare și pe baza experienței acumulate în timpul acestora vom uh, formula împreună în cooperare cu dumneavoastră, programul pentru sport pentru viitor. Thank you, Mr. Matul. Mulțumesc, domnul Matula. Doamna, președ doamna președintă, astăzi piața muncii în Uni Uniunea Europeană a devenit foarte mobilă, foarte dinamică, dar și foarte complicată. În acest context, educația continuă, formarea continuă și reconversia profesională au și vor avea un rol determinant. Credeți că educația continuă și reconversia profesională trebuie să rămână în sistemul educativ actual sau într-unul paralel gestionat de Ministerul Muncii, cu sau fără patronate și mediul privat. Mulțumesc! Well, I think... Cred că nevoile din diferitele state membre sunt foarte diferite. Reconversia uh, este cu siguranță necesară pentru că nevoile de pe piață se schimbă din cauza faptului că se schimbă tehnologiile piața devine mai competitivă și e nevoie din ce în ce mai multe capacități pe piață. Deci fiecare stat membru are nevoi diferite. Cu siguranță le trebuie să coopereze în acest domeniu și să vadă cum pot coopera cât mai bine și cu lumea afacerilor pentru a vedea cum uh, se pot ajuta reciproc și pentru a face legătura cât mai bună între lumea învățământului și lumea economică. Acest proces trebuie să fie unul continuu pentru că va fi cu siguranță necesar. Pot să spun că acum este evident pentru toată lumea faptul că cu cât o persoană are mai multe capacități, este mai bine formată profesional, cu atât are mai multe garanții că nu va rămâne șomeră. Cei care au fost cei mai mult afectați de criză sunt tinerii și cei mai puțin bine formați. A trecut vremea când cei uh, puțin formați puteau să găsească de lucru. Pe viitor, cei cu niveluri uh, medii și sporite de calificare vor fi cei care vor avea ușor, vor găsi ușor locuri de muncă. Deci trebuie să formăm oamenii. Mai aveți o întrebare suplimentară, domnule Matura? Să întăresc și să spun, deci să întreb cum vede doamna Vasiliu rolul patronatelor a mediului privat, chiar a unui sistem privat paralel de educare continuă și reconversie profesională și riscurile pe care le presupune. În general, a răspuns și sunt mulțumit. I think we, uh, for this we need, uh, Cred că e nevoie de cooperare cu partenerii sociali. Nu doar cu patronatul, ci și cu uh, sindicatele pentru a face schimb de idei, de experiențe, pentru a afla care le sunt nevoile. Deci, trebuie să existe cooperare între universități, institutele de formare, de formare profesională și lumea afacerilor, patronat și sindicate. Very much. No. Mulțumesc. Acum întrebările din partea membrilor comisiilor uh, pentru ocupare și ITRE. Domnul Șogor, vă rog. The lifelong learning program which has since programul de formare de-a lungul întregii vieți, care a um, început în 2007, a devenit uh, din ce în ce mai mare. După părerea dumneavoastră, bugetul este suficient de mare pentru a acoperi cele șapte programe pe care le înglobează? și pentru a oferi celor 33 de state care participează la acestea aceleași oportunități de a beneficia de el? Și în legătură cu prima întrebare, cum vă veți asigura că se vor folosi un mecanism suficient uh, de control al calității și un echilibru între statele membre și veți crea un cadru legal pentru un astfel de mecanism? Este o întrebare uh, Um, este o chestiune importantă, mai ales având în vedere problema lingvistică din Slovacia și ce sistem informațional veți folosi pentru a măsura, măsura eficiența noului program. Mulțumesc! Da, certainly, certainly Doamna Vasiliu, cu siguranță bugetele nu sunt niciodată suficiente și în programul de învățare de-a lungul întregii vieți, da, considerăm că una dintre problemele pe care care, pe care am identificat-o este faptul că nu am putut prevedi uh, finanțare suplimentară, cum s-a întâmplat, de exemplu, în programul Erasmus. Am sperat că până în 2012 vom avea 3 milioane de studenți care vor participa la acesta. Nu știu dacă vom atinge acest obiectiv și unul dintre motive este faptul că nu avem destule fonduri. Dar, după cum ați spus, uh, problema calității este importantă. Doresc să vă amintesc faptul că caritatea este inclusă în carta care este semnată cu universitățile care participă la program. Acestea trebuie să dea garanții de calitate și responsabilitatea noastră este aceea de a ne asigura că aceste asigurări vor fi aplicate, că această calitate va fi oferită cu adevărat. Deci calitatea este importantă, la fel și bugetul, dar Trebuie să încurajăm statele membre, regiunile, să se folosească de această oportunitate unică de a investi și ele în aceste programe. Și acest parteneriat între Uniunea Europeană, statele membre și regiuni și universități este foarte important pentru buna dezvoltare a acestor programe. Mulțumesc, domnul Șogor. Um. Mulțumesc. A doua întrebare a fost pusă deja de domnul Schmidt, colegul meu, în legătură cu protecția minori... limbilor minorităților și ați răspuns, așa că vă mulțumesc. Dar asta nu prea are legătură cu uh, formarea profesională, deci cu atât mai bune că domnul Schmidt a pus întrebarea. Doamna Rapti are cuvântul din partea Comisiei pentru Ocupare. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Vasiliu, bine ați venit. Trebuie în același timp uh, să vă ocupați de multilingvism și să-l și um, folosiți în practică. De aceea vă pun întrebarea în limba greacă. Întrebarea mea este în ce fel uh, Uniunea Europeană va susține formarea profesională și formarea continuă uh, pentru a încerca să promoveze ocuparea în viitor. E vorba de uh, locurile de muncă verzi. Deci veți promova politici mai incisive și uh, fonduri la nivel european pentru a um, promova anumite, uh, anumite calificări în rândul lucrătorilor, în rândul forței de muncă? Thessaloniki κάνει μια Știți uh, că CDFOP-ul la Salonic uh, face o treabă foarte bună în acest domeniu. Am studiat, uh, am ținut cont de studiile acestora în legătură cu um, aceste elemente tocmai, și vom folosi aceste rezultate tocmai pentru a da oportunități tinerilor de a se forma tocmai în domeniile care le vor asigura un loc de muncă. Și doresc să vă spun că a fost foarte interesant să văd cum țara dumneavoastră este um, una dintre țările în care 80% dintre cei care obțin o diplomă însă nu găsesc un loc de muncă. De ce? Ce se poate face? Și care sunt exigențele și uh, nevoile de pe piața muncii? Apoi trebuie să vedem de ce specializări au nevoie tinerii, tinerii, de ce cunoștințe, de ce calificări, pentru că a terminat facultatea dar fără a avea cunoștințe de specialitate și experiență nu este suficient. Deci trebuie să punem accentul pe aceste oportunități pentru tineri. În ceea ce privește mijloacele la dispoziție pentru a face acest lucru prin programele noastre, aș încuraja Grecia să se folosească mai mult de programele pe care le are la dispoziție, și, dar, bineînțeles, este și problema banilor la mijloc, problema fondurilor. în funcție de posibilitățile economice ale Uniunii Europene și ale Greciei. Trebuie să vedem cum se pot promova mai bine programele care pot să ajute pe tineri pe piața muncii. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Vasiliu, sunt absolut de acord cu dumneavoastră în legătură cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, CDFOP de la Salonic. Uh, avem și formarea europeană pentru formare profesională și Institutul European um, pentru uh, Inovații și Tehnologie. După părerea dumneavoastră, în ce mod se va putea coordona activitatea celor trei organisme pentru a garanta o comunitate a cunoștințelor care să fie competitivă și care să înglobeze toate elementele necesare. Puteți să-mi spuneți concret ce ați putea pro, um, propune pentru ca această cooperare între cele trei să funcționeze bine. Institutul European pentru Inovații este altceva. Este un institut de nivel foarte înalt care face legătura între formare, cercetare și învățământ și are un rol foarte important. Doamna deputată o întrerupe pe doamna Vasiliu. Având în vedere că Ați vorbit despre importanța tehnologiei și despre importanța nivelului de formare. Eu consider că trebuie să garantăm această cooperare. Institutul European este cel care trebuie să fie un adevărat uh, uh navă amiral al Uniunii Europene, deci un loc de excelență. În, uh, când se iau deciziile în legătură cu uh, programele institutului, s-a reușit să se facă legătura între interesele de centre de inovație, cercetare și formare și sunt sigură că acest institut se va achita de rolul său. Dar, după cum am spus, eu nu cred că trebuie să facem o legătură între acest institut și cele două centre. Fiecare are rolul său și vom folosi, îl vom folosi pe fiecare la maxim. Mulțumesc. Chairperson, Commissioner Designate, in one of... Doamna Harkin, mulțumesc, doamna comisar. Într-unul din răspunsurile pe care le-ați furnizat, ați spus că aveți ca scop promovarea intereselor cetățenilor europeni. După cum știți, probabil 100 de milioane de cetățeni europeni uh, uh, fac voluntariat. E adevărat, voluntariatul este o parte importantă din cultura europeană. Așa cum a spus uh, deja domnul Scuria, 2011 a fost desemnat anul european al voluntariatului. În contextul eforturilor dumneavoastră în acest sens. Vreau să vă adresez două întrebări. În primul rând, cum sperați să creați um, sinergii între programele europene existente, precum Ținetul uh, în acțiune, Europa pentru cetățeni și programul de formare continu continuă și activitățile din anul 2011 și în al doilea rând, cum uh, interpretați, uh, cum credeți că anul european al voluntariatului va contribui la îmbunătățirea abilităților um, cetățenilor europeni și la angajabilitatea lor. Da, ați spus că anul 2011 va fi anul voluntariatului. S-a luat deja această decizie sau au început să se tăruleze acțiuni în acest sens? Îmi pare rău că nu voi fi comisarul de frunte în acest uh, domeniu, dar voi coopera strâns cu uh, colegii mei comisari uh, în acest program. Cred că voluntariatul trebuie să fie promovat, însă trebuie să fie stimulat în direcția corectă, pentru că nu trebuie să permitem voluntariatului să ofere angajatorilor uh, ocazia de a folosi uh, voluntari în loc de angajați plătiți. Voluntariatul este în sine un concept foarte util și trebuie promovat uh, pentru a consolida experiențele și cunoștințele cetățenilor, însă nu trebuie să permitem ca acest voluntariat să fie exploatat de angajatori. Cred că în anul 2011 trebuie să găsim metode de a promova în mod cât mai eficient voluntariatul, păstrând totuși acest echilibru între munca remunerată și voluntariat. Mulțumesc! Aveți o întrebare de completare? Da, sunt de acord întru totul cu uh, doamna comisar că voluntariatul nu trebuie în niciun caz să înlocuiască munca remunerată, dar um, revenind um, la faptul că e vorba de o experiență formatoare neoficială, care le consolidează cunoștințele profesionale. Fără îndoială, voluntariatul facilitează integrarea în piața muncii și, în acest sens, contribuie la angajabilitate. Uh, Cred că trebuie să nu uitați de acest lucru în inițiativele pe care le propuneți și în sinergiile pe care le faceți între programele europene care există deja. Doamna Vasiliu, avem deja programe specifice în domeniul voluntariatului, care s-au dovedit um, foarte eficiente și studiile noastre arată că voluntariatul are foarte multe beneficii pentru a crește uh, cunoștințele și experiența uh, cetățenilor europeni. Vreau să subliniez uh, un aspect și anume că voluntariatul contribuie la implicarea socială a persoanelor uh, care contribuie la voluntariat în viața publică voluntarii înțeleg mai bine nevoile societății, înțeleg uh, beneficiile contribuției proprii la societate. Deci aspectul social al voluntariatului este unul foarte important și tocmai de aceea spun că toate programele în domeniul voluntariatului trebuie să fie consolidate. Mulțumesc, doamna Schroeter are cuvântul. Mulțumesc. Doamna Vasiliu, ați vorbit despre um, răspunderea la nevoile uh, societății în um, domeniul formării profesionale, dar vreți să fiți corectă și față de economie. Ați vorbit despre inițiativa Slujbe Noi pentru Economie Nouă, organizată de predecesorul dumneavoastră. Studiile au arătat că uh, va fi nevoie ca angajații mai în vârstă să primească educație suplimentară. Ce intenționați să faceți? Vreți să promovați uh, pregătirea persoanelor mai în vârstă și că acest lucru să aibă loc și în statele noi astfel încât persoanele mai în vârstă să fie incluse în mod uh, util în economie? Mulțumesc, spune doamna Vasiliu. Cred că dacă oferim adulților posibilitatea de a-și continua procesul de învățare, este un lucru foarte important. Formarea continuă este foarte importantă și uh, trebuie să înceapă încă dinainte de uh, mersul la școală. Deci trebuie să continue până în mormânt, cum se spune în serviciile mele, e o formulă destul de morbidă, dar așa spunem noi. Ar trebui totuși să continue, formarea continuă și după ieșirea la pensie. Programele noastre de formare continuă nu se adresează doar tinerilor, ci și adulților care doresc să rămână activi și trebuie să încurajăm uh, formarea continuă pentru că are numai beneficii. Eu vin din uh, domeniul sănătății, am experiență în domeniul sănătății și pot să vă spun că una dintre uh, politicile noastre a fost o viață lungă și activă, nu doar o viață lungă, ci și o viață activă, pentru a putea fi, rămâne activi în la bătrânețe, este important să continuăm și să învățăm lucruri noi. Cred că toți cetățenii europeni trebuie să aibă posibilitatea de a învăța pe întreaga durata vieții. Mulțumesc, doamnă Schroeter. Aveți o întrebare? Da. Voi reveni la inițiativa despre care am vorbit, la uh, locurile de muncă utile. Companiile spun că nu au personal calificat suficient. Ce doriți să faceți în acest sens uh, în ceea ce vește educația uh, de bază, astfel încât și uh, copiii din familiile sărace să aibă acces la educație superioară? Ce intenționați să faceți în acest sens pentru a nu să risipi aceste talente? Aveți vreo idee? Doamna Vasiliu, cred că includerea tuturor cetățenilor în programele noastre este foarte importantă. Trebuie să subliniem, după cum am spus, uh, și să dăm prioritate copiilor care nu au familii care le pot uh, asigura mersuri la școală sau călătoriile. Trebuie să dăm șanse și acestor copii din familii sărace, inclusiv uh, copiilor care provin din familii de imigranți, pentru că și ei fac parte din societatea noastră. Trebuie să răspundem nevoilor uh, pieței uh, prin uh, abilități pe care le construim, le clădim în cetățenii noștri, pentru că astfel putem oferi o șansă pentru o viață mai bună cetățenilor europeni. Și acesta este scopul politicilor noastre, să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor, indiferent care sunt abilitățile lor și familiile din care provin. Și uh, copiii cu handicap au um, anumite uh, talente deosebite. Uh, doamna Pac invită pe cei care nu ascultă să părăsească sala. Engel. So, Mrs. Mr. Higgins. I think he isn't here. Domnul Higgins se pare că nu este în sală. Trecem la domnul Simanski, nici dânsul nu este în sală. Înlocuiește domnul Her doamna Hersch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, sehr Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Vasiliu, Constatăm uh, adesea că nu avem suficienți uh, lucrători calificați pentru domeniul științei și în domeniile tehnice. Se pare că nu sunt nici uh, suficienți educatori pentru grădiniță și pentru primele clase de gimnaziu. Cred că este important că atunci când uh, tinerii decid ce uh, profesie vor să urmeze, ce cariere vor să facă, ca această decizie să fie luată cât mai devreme. Ce credeți că uh, poate fi făcut pentru a încuraja tinerele să opteze pentru domeniile tehnice și pentru a încuraja tinerii să opteze pentru, nu pentru slujbele clasice în care uh, bărbații predomină. Doamna Vasiliu, este o problemă de egalitate de gen. Cred că familia are un rol esențial aici. Familia și uh, școala sunt uh, instanțele care trebuie să încurajeze fetele să se îndrepte către domeniile științifice și băieții să să facă profesori, de exemplu. Pe vremea mea, majoritatea profesorilor erau... Acum, acum majoritatea profesorilor sunt uh, femei, 95%. Însă trebuie să existe egalitate în toate profesiile. Atât uh, familia cât și uh, școala trebuie să joace un rol foarte activ în încurajarea tinerilor uh, să ia o decizie timpuriu uh, în legătură cu cariera pe care o să o urmeze și trebuie să le dăm ocazia să încerce mai multe profesii. Cred că ar fi bine ca atâta timp cât sunt încă în școală, copiii să vadă cum funcționează anumite profesii. Pentru că la 16-17 ani nu știi exact uh, ce fac avocații sau ce fac economiștii sau uh, ce fac cei care lucrează în domeniul uh, construcțiilor sau profesorii. Trebuie să încerce, trebuie să meargă la locul faptei și să decidă singuri dacă un anumit domeniu îi atrage sau nu. Însă, de obicei, uh, mamele le spun fetelor, a, ce profesoară excepțională ai să fii și băieților le spun, tu ai să fii uh, un instalator uh, de excepție sau ai să te faci cercetător și ai să ai mare succes. Nu, copiii pot alege și pot, fi, pot deveni orice. Mi-aduc aminte când doamna Brutland era primul ministru al Norvegiei, un student l-a întrebat un elev a întrebat un profesor, doamnă, eu pot să devin uh, prim-ministru? Pot să devin și eu prim-ministru? E important să existe și modele pe care tinerii să le poată urma. Doamna Hirsch, mai aveți o întrebare? Da, mai am o întrebare. Cred că va fi o provocare, deoarece în Carta de Drepturi Fundamentale există și dreptul la instrucție, dreptul la educație. Însă, în Europa, mulți uh, copii și tineri provenind din mediul uh, imigrant uh, clandestin au probleme în acest sens. Multe state membre încearcă să vadă cum pot să includă și acești copii în uh, sistemul de învățământ. Credeți dumneavoastră că prin colaborarea cu alți colegi comisari veți reuși să stimulați statele membre pentru ca acest drept fundamental să fie aplicat, dreptul copiilor din familii de imigranți ilegali? Doamna Vasiliu, Educația și formarea, într-adevăr, sunt importante, fac parte și din Convenția privind uh, drepturile copilului, pe care am ratificat-o cu toții. Da, trebuie să încurajăm statele membre să facă tot posibilul în această direcție și știu că situația e diferită de la o țară la alta, în funcție de politicile lor sociale, în funcție de nevoile financiare ale statului respectiv. Însă, într-adevăr, trebuie să încurajăm, deoarece e vorba de drepturile fiecărui copil. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Mezaroș. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă Vasiliu, eu am fost profesor universitar și am o întrebare privind procesul de la Bolonia. Învățământul uh, superior uh, european a fost, uh, deci, a fost introdus în acest proces de la Bolonia. Credeți dumneavoastră că este un exemplu de reușită sau credeți că procesul de la Bolonia ar trebui să uh, fie oarecum cizelat, să fie modificat, mai ales să ne gândim la omologarea reciprocă a diplomelor și la mobilitatea studenților între universități. Doamna Vasiliu. După părerea mea, procesul de la Bolonia e o reușită. Însă nu am ajuns la capăt de drum. După cum am menționat și înainte, se vor împlini în luna martie 10 ani de la lansarea procesului de la Bolonia. Și cu acea ocazie va trebui să ne renoim angajamentul de a continua. Într-o oarecare măsură am reușit să, obțini, să obținem convergența universităților, însă pe de altă parte trebuie să ne gândim și la calitate la ierarhizarea universităților, la autonomia, la finanțarea acestora, toate aceste aspecte atât de importante pe care pe viitor va trebui să le abordăm. O altă întrebare de la domnul Mesaroș? Mulțumesc. Doamnă Vasiliu, aș vrea să știu Cum evaluați dumneavoastră existența de câțiva ani a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie? Credeți, în general, că ideea de a înființa instituții comune în contextul european pentru a integra um, experții și cercetătorii, deci credeți că este o cale pentru a ajunge la rezultate excelente? Da, cu de mare, spune doamna Vasiliu. Acest institut pentru tehnologie și a început lucrările recent. Este un model excelent în care se vede triunghiul educație, cercetare și inovare. Acest uh, institut uh, va începe în mod normal să fie operațional în toamna acestui an, va avea doctoranzi uh, și mă bucură foarte mult acest proiect, deoarece unul din obiectivele noastre era cel de a atrage mediul de afaceri și reprezentanții industriei pentru a completa acest triunghi și am reușit să o facem. Foarte multe companii private mari au participat în, la competiția, la concursul pe care l-am lansat și de asemenea au participat foarte multe țări din Europa de Est, din Ungaria, din Polonia, am avut uh, participat, deci e într-adevăr o reușită. Domnul Enciu acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Vasiliu, țin să vă felicit pentru nominalizarea dumneavoastră ca și comisar și să vă urez ca să vă îndepliniți toate proiectele în decursul mandatului dumneavoastră. Aș avea o întrebare legată de Biblioteca Digitală, proiectul Europeana, proiect uh, care este, utilizează fonduri comunitare. Aș dori să știu cum uh, veți sprijini noastră în viitor dezvoltarea acestui proiect ca și bază de date digitală, așa cum ar trebui să funcționeze, sau uh, ca un portal către alte biblioteci, cum funcționează în prezent, caz în care, de fapt, el este o reclamă pentru informații furnizate de alte site-uri, pe care cetățenii, informații pe care cetățenii europeni trebuie să le plătească. For your uh, wishes. Um, well, digital, uh... Societatea digitală a devenit realitate, e drept. Și trebuie să sprijinim, într-adevăr, acest domeniu. să trebuie să înțelegeți un lucru. Noi sprijinim mii de proiecte. Eu îmi încep acum uh, lucrările la acest portofoliu, deci de doar 3-4 săptămâni m-am implicat în domeniu, deci am nevoie de timp pentru a mă familiariza fa, familiar, familiar, familiariza cu toate aceste proiecte. Vă asigur că voi învăța multe și voi reveni cu un răspuns mai clar. Domnule Enciu, altă întrebare? Da, aș dori așa ca să, pentru viitor, să vă știu, să suport, dacă veți putea, în cazul în care Biblioteca Europeană uh, va deveni ceea ce ar trebui să fie, adică bază de date, veți fi de acord uh, cu asigurarea uh, accesului gratuit la întregul conținut al acestei biblioteci pentru instituțiile educațional-culturale, întrucât știm cu toții, studenții, elevii, profesorii, cercetătorii reprezintă garanția dezvoltării viitoare a Europei dar având barieră problema drepturilor de autor? Well, um, I will start from the... Ei bine, voi începe cu ultimul lucru pe care l-ați menționat, drepturile de autor. De la bun început a spus clar că toți scriitorii trebuie să aibă dreptul de a fi remunerați uh, adecvat pentru munca lor. Deci dreptul de autor e o realitate, nu putem face nimic. Deci dacă trebuie să plătim drepturi de autor, va trebui să vedem dacă e fezabil să oferim acces gratuit la europeană. Dacă vom putea avea un acces gratuit pentru cetățenii europeni. Da, însă care, cum rămâne cu cetățenii din alte părți ale lumii care vor dori să profite de pe urma acestei biblioteci digitale? Ar fi discriminare din partea noastră să le restrângem accesul. Însă vă asigur, voi uh, studia acest caz. În primul rând, acesta trebuie, procesul, programul trebuie să se încheie. Vom lucra din răzputeri uh, pentru aceasta, după care vom vedea cum vom proceda. Domnule Enciu, europeana, spune doamna Pac, în carta doamnei Cross se include programul uh, european. Doamna Jordan Cizeli. Doamna Vasiliu, am o întrebare în legătură cu Institutul European de Tehnologie. Să încep de la capăt, spune doamna Jordan Cizeli? Da. Am o întrebare privind Institutul European de Tehnologie și Inovare, EIT-ul. Acest uh, institut este de competență europeană, se referă la domeniul educației, cercetării și inovării. Însă acestea țin de competențele mai multor comisari. Aș vrea să știu cum vă veți asigura că măsurile privind acest institut vor fi coordonate suficient. Cealaltă întrebare. Vrem să ne creștem competitivitatea prin mai multă inovare. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră sprijiniți ideea de a include mai multe companii în acest institut. Deci va fi acesta mai prietenos cu mediul de afaceri? Următoarea întrebare acum. Ce măsuri veți lua pentru a vă asigura că acest institut nu va deveni un fel de monstru cu încărcat de birocrație? Mulțumesc. În primul rând, Aș vrea să vă spun că președintele Barroso are un interes personal de a promova acest institut uh, pentru că acesta să fie o reușită și să funcționeze așa cum trebuie. Prin urmare, cred că toți comisarii implicați vor coopera cât mai strâns cu putință pentru ca acest uh, program să devină, pentru ca acest institut să funcționeze așa cum trebuie. Eu m-am întâlnit deja cu președintele Consiliului de Administrație de la acest institut. Dumnealui este o persoană foarte hotărâtă, o persoană vizionară, care are o mare experiență în acest domeniu și sunt sigură că și dumnealui, prin eforturile sale, va face ca acest institut să funcționeze. De asemenea, am auzit că și directorul institutului este o persoană remarcabilă, încă nu m-am întâlnit cu dumnealui, biroul său este la Budapesta și cred că în primăvară deja acest institut va fi operațional pe deplin și va fi independent și autonom. După aceea, după ce programul începe să funcționeze, vom avea o responsabilitate. Și aici pot ajuta comisarii. Sunt sigură că și Parlamentul va urmări situația și vom dori, bineînțeles, ca și comunitatea de cercetători și de um, cei care se ocupă de inovare vor uh, fi conștienți de existența acestui uh, institut care va fi un adevărat model de excelență pentru Uniunea Europeană. În mandatul anterior, spune doamna Iordan, Parlamentul a sprijinit acest proiect și sunt sigură că și pe viitor vom colabora foarte bine. Cred că vom reuși astfel să înființăm, să punem pe picioare acest triunghi al cunoașterii. Aș avea totuși o altă întrebare în ceea ce privește instituțiile de educație. Acestea sunt veriga slabă a triunghiului. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre asta. Care ar putea fi rolul dumneavoastră pentru a integra cu uh, succes aceste instituții în uh, Institutul European de Tehnologie pentru ca educația să fie integrată în economie? Doamna Vasiliu. Eu cred că, în primul rând, trebuie să revizuim modul în care universitățile sunt uh, ierarhizate. Acestea trebuie modernizate. Avem experți în domeniu care spun că majoritatea acestor ierarhii sunt făcute doar în funcție de cercetare. După părerea mea, trebuie luați în calcul și alți factori, de exemplu metodele de predare, gradul de internaționalizare a acestora, uh, legăturile pe care le au cu societatea în general. Deci de toate acestea trebuie să ținem cont atunci când vrem să ne modernizăm universitățile pentru ca acestea să fie mai funcționale și pentru ca tinerii să aibă șansa de a alege în cunoștință de cauză. Aceasta trebuie să fie misiunea clară a universităților, iar studenții, elevii ar trebui să știe clar ce aleg la ce universitate vor merge. După părerea mea, este modul de a stimula universitățile pentru ca acestea să fie mai competitive și la nivel internațional. Vă mulțumesc, spune doamna Pac. Dragi colegi, am uh, fost foarte rapid ne-a mai rămas puțin timp la dispoziție, de aceea voi folosi sistemul Catch the Eye. Cinci persoane vor putea lua cuvântul. O întrebare și un răspuns, fără posibilitatea de a avea o întrebare. Domnul Farai, dom, doamna Camoevat, domnul Peris, domnul Vatimo și domnul Tökeș și domnul Fisas. Doamna Verheyen. Mă mulțumesc, spune doamna Verhein. Multe din temele abordate astăzi au o fațetă regională și locală. Sunt programe care trebuie să fie însoțite de inițiative la nivel local. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, nivelul local devine mai important. Deci ce credeți? Cum vor putea participa mai multe entitățile locale pentru executarea acestor programe de educație, cultură și sport? Cum ne putem asigura că vor participa la timp prin inițiative, de exemplu în anul 2011, anul voluntariatului, pentru că astfel persoanele pe teren să fie direct implicate și să aibă beneficii directe. Doamna Vasiliu, eu cred că educația, cultura și toate aspectele din portofoliul meu, sportul, cu toate sunt domenii care ar trebui să se regăsească în toate domeniile. De aceea e important să mobilizăm statele membre și să încercăm să obținem sprijinul lor, însă va fi nevoie de asemenea și de sprijinul autorităților locale și regionale. Acestea trebuie să vadă ce au de câștigat, să-și dea seama ce pot câștiga. Din studiile făcute, e foarte clar un lucru, și anume că atunci când autoritățile locale pun accentul pe proiecte ca ale noastre, au mult de câștigat. Și m-a bucurat foarte mult să văd să aud. Deci ERG a fost uh, invitată la ziua porților deschise organizată de Comitetul Regiunilor. Doamna Camaeva, tare cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Vasiliu, eu revin la cultură. Mai exact la mijloacele audiovizuale care sunt un factor cultural foarte important în societatea noastră. Dacă e să ne gândim la partea economică. Credeți dumneavoastră că trebuie organizat, trebuie garantat acest pluralism al mijloacelor de comunicare? Iar în ceea ce privește competențele pe care le are Comisia, ce credeți că se poate face pentru a avea o dezvoltare dinamică a sistemelor publice, a regimurilor publice în Europa? E important să avem un comisar care să știe cât de important este aspectul cultural al mijloacelor de comunicare audiovizuale. Doamna Vasiliu. Eh, Sunt de acord că nu trebuie să existe o concentrare a mass mediei și uh, mijloacele publice de informare în masă trebuie să aibă un rol mai important pentru că au un uh, rol de serviciu public de jucat pentru a informa publicul, pentru a informa, uh, pentru a promova cultura, dialogul intercultural. Uh, sunt roluri pe care doar uh, posturi private, posturile private nu pot să le joace pentru că au, uh, ele au alte probleme, interese private, investitorilor privați uh, de care trebuie să țină cont. Dar asta e situația și Comisia nu este responsabilă de acest domeniu. Putem să încurajăm statele membre în acest sens, dar ele trebuie să joace rolul. Mulțumesc, domnul Boris. Która... Doamnă președinte, strategia de la Lisabona avea obiectivul de a face din Uniunea Europeană cea mai dinamică economie din lume. Nu putem face acest lucru fără a transforma sistemul de învățământ. Învățământul trebuie să fie inovant Comisarul pentru Cercetare și Dezvoltare a spus că va conduce un grup de comisari care se vor ocupa de inovare. Ne puteți asigura că printre fondurile foarte multe devotate cercetării se vor găsi și fonduri pentru învățământ, de exemplu pentru învățământul la distanță, învățământ electronic, portalurile internet uh, și alte sisteme de formare a profesorilor pentru de tehnologii. When we speak about... Când vorbim despre viziunea noastră pentru viitor, în uh, educație, formare și așa mai departe, nu e vorba doar despre învățământul formal din universități. E vorba de eforturi de toate felurile pentru a oferi oamenilor uh, capacitățile necesare pentru a supraviețui pe această, uh, în această lume foarte complicată și plină de provocări. Președintele Barroso se gândește la educație, la învățământ în sensul larg și dorește să consolideze acest triunghi al uh, învățământului, cercetării și inovării și sunt sigur că vă mai susține în eforturile mele, inclusiv din punct de vedere bugetar. Signor Mulțumesc, domnul Vatimore, cuvântul. Thank you. Grazie. Mulțumesc. Aș face legătură cu ceea ce ați spus. Aș vrea să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Statele Unite exportă foarte mult produse ale industriei culturale, cinema, muzică, programe audiovizuale și așa mai departe. Acesta reprezintă uh, o sumă foarte, foarte mare, o cifră de afaceri foarte mare. În ceea ce privește cultura europeană care absoarbe produse culturale heterogene, oricum uh, cu o anumită orientare ideologică. Am vorbit foarte puțin despre acestea, eu nu am un răspuns, dar vă rog să vă gândiți la acest aspect. Yes, the new media. Noul program media care este inclus în acest portofoliu reprezintă un aspect foarte important al culturii noastre. Și acesta trebuie să fie exploatat cât mai bine. Sincer, nu cred că avem fondurile necesare pentru uh, a face așa ceva, pentru a ține piept, pentru că calitatea sectorului audiovizual și noi dorim să promovăm uh, produse audiovizuale de calitate, acesta ar, trebui, ar trebui să beneficieze de mai multe fonduri și având în vedere fondurile disponibile, și importanța ceea ce este de făcut, cred că ar trebui să punem ștacheta mai sus. Avem uh, acum uh, planuri de a da garanții companiilor din domeniul audiovizual, uh, pentru că, mai ales acum, în această criză financiară, um, băncile nu doresc să financeze uh, sectorul audiovizual și avem acest uh, program de garantare a creditelor pentru a le ajuta. Dar având în vedere sumele necesare, nu cred că prin bugetul nostru vom putea face foarte multe. Deci ar trebui să încercăm să găsim mai multe fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc! În scrisoarea pe care v-a trimis-o domnul Barroso, în, la punctul 3 se vorbea despre mobilitatea și experiența cadrelor didactice. Eu cred că e important să garantăm, bineînțeles, mobilitatea studenților, însă cum rămâne cu mobilitatea profesorilor. În mandatul anterior s-a vorbit mult despre instalatorul polonez care lucrează peste tot, însă e o contradicție. Un profesor dintr-o țară, de exemplu, universitar, nu poate merge să predea la o altă universitate. Cum putem îmbunătăți această situație? Doamna Vasiliu, vă rog este atât de important. Cred că este chiar unul dintre cele mai importante obiective ale noastre de a permite mobilitatea profesorul cadrelor didactice și cred că trebuie să stimulăm cadrele didactice să participe la această mobilitate. Știm faptul că mm, profesorii au uh, familii pe care uneori nu le pot părăsi, dar în programul Marie Curie avem un obiectiv foarte flexibil pentru cercetătorii care participă la acesta, care ține cont și de um, modul în care aceștia trebuie să-și concilieze viața profesională și cea privată. Putem să ne gândim la astfel de metode pentru a atrage mai mult profesori spre mobilitate. Este un obiectiv pe care trebuie să-l promovăm. Mulțumesc. Ultima întrebare este a domnului Tăcheș, dar altceva decât în legătură cu limba maghiară s-a răspuns deja înainte să fiți dumneavoastră prezent în sală. Doamnă comisar, acum 90 de ani, prin tratatul de la Trianon, Ungaria a pierdut 70% din teritoriul său și peste 60% din populație. Și ca rezultat, astăzi, aproximativ 3 milioane de maghiari trăiesc în țările vecine Ungariei și în unele dintre acestea, comunitatea maghiară se confruntă cu asimilarea culturală și lingvistică și nu își poate practica religia, tradițiile și limba. Acest proiect are clar obiectivul de a distruge identitatea lor națională. Cum, ce eforturi ați face pentru a uh, Uh, face astfel încât politicile europene să pună capăt unor astfel de tratamente de discriminare în anumite state membre și pentru a proteja și promova limbile minorităților și culturile lor, având în vedere că Uniunea Europeană susține multiculturalismul și, și diversitatea. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, dar domnule Tăcheș, doamna Vasiliu nu vă mai răspunde pentru că răspund cel puțin de trei ori la această întrebare și răspunsurile au fost absolut satisfăcătoare. Acum dorim să punem capăt acestei audieri. Doresc să mulțumesc colegilor pentru disciplina, doamnei uh, comisar desemnat de asemenea și vă dau pentru ultima dată cuvântul, doamne Vasiliu, pentru a trage concluziile. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, vă mulțumesc încă o dată pentru întrebări și pentru dezbaterea foarte animată și interesantă și cu siguranță va, acesta va avea rezultate. În orice caz, eu am câștigat experiență prin aceast, în urma acestei dezbateri și dacă sunt confirmată în funcție cu ajutorul dumneavoastră, voi folosi ceea ce am auzit azi aici. Astăzi, Uniunea Europeană se confruntă cu multe provocări. În noul cadru oferit de Tratatul de la Lisabona și conform principiilor președintelui Barroso în liniile sale directoare politice pentru noul mandat, sunt convinsă că Trebuie să investim cu atenție și eficient în domeniile cheie care pot avea efect maxim asupra vieților europenilor astăzi și mai ales mâine. Mă amintesc foarte clar observația făcută de unul dintre dumneavoastră în legătură cu um, cheltuirea fără folos a banilor contribuabililor. Eu doresc să mă asigur că în activitatea mea ceea ce hotărâm, ceea ce cheltuim să, va avea un uh, impact direct asupra vieților cetățenilor. Trebuie să investim în tineret pentru a maximiza, maximiza oportunitățile pentru a consolida o economie bazată de cunoștințe pe valorile noastre, în învățarea de-a lungul întregii veți pentru a da tuturor cetățenilor instrumentele și capacitățile pentru a, a putea să beneficieze de oportunitățile lor pe viitor. În, într-o, în, într-o industrie a culturii care să ofere acces mai larg la cultură, dar și oferind o remunerație corectă celor care creează opere culturale. Investim în uh, patrimoniul nostru cultural divers care trebuie promovat și în a vedea cum se pot, putem susține sporturile ca mediu, ca uh, posibilitatea de a îmbunătăți vieților cetățenilor. Și nu este o coincidență faptul că sportul a fost adăugat la Tratatul de la Lisabona ca fiind unul dintre obiectivele noastre. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o. După cum am spus la început, așa se manifestă democrația și mă bucur să particip la un astfel de exercițiu. Vă mulțumesc foarte mult și cooperarea cu Parlamentul European este foarte importantă pentru mine, cu dumneavoastră și voi încerca să folosesc cât mai bine experiența dumneavoastră pentru a afla mai multe de la dumneavoastră, pentru a mă putea achita cât mai bine cu portofoliul, de portofoliul foarte important pe care mi l-a oferit domnul Barroso, dacă sunt confirmată în funcție. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, Vă mulțumim, doamnă comisar desemnat. Nu pot să vă spun de acum ce vom decide diseară, dar pot să vă spun că am observat că în domeniul, domeniile care ne interesează sunteți foarte angajată și discuția cu dumneavoastră a fost una foarte agreabilă. Aș dori să spun acum colegilor coordonatori că